Okay, we are going to start the meeting tomorrow. Începem reuniunea de astăzi. Avem mai puține persoane, mai puține camere de luat vederi decât ieri. Ați avut dreptate când ați anticipat. E sigur de vină este coronavirusul. Bine, putem trece la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Nu sunt obiecții, se consideră adoptată. N-am comunicări ale președintelui, cu excepția faptului că în dosare aveți un raport de la de, delegația de la Madrid, de la COP 24 uh, din decembrie. Aveți raportul acestei delegații în mape. Doriți cuvântul? Da, uh, Maria Rena. Uh, în legătură cu ședința de ieri, aș dori să reamintesc uh, colegilor, membrii din această comisie, că indiferent de mesajele pe care dorim să le transmitem, nu e neapărat nevoie să țipăm în microfoane. Felul în care s-au exprimat ieri câțiva colegi la adresa domnișoarei Thunberg uh, nu a dat uh, o imagine pozitivă și a dovedit lipsă de respect. Deci eu cred că putem să transmitem uh, orice fel de mesaje, suntem în democrație, în mod calm, fără să ațipă, fără, fără a țipa microfoane și mai ales fără a agresa persoanele respective. Mulțumesc! Dacă vă gândiți la persoana la care mă gândesc și eu, e o persoană care nici măcar nu se afla la locul potrivit. Știu că luase locul coordonatoarei socialiste, Iute Guteland. Uh, colegul a luat uh, locul doamnei Iute Guteland și uh, mulțumesc uh, faptul doamnei Guteland că nu a făcut neapărat tam-tam. Nu e interpretare. O să spun în engleză. Silvia Sardone nu era la locul uh, corect, luase locul colegei Iuta Guteland. Nu așa se procedează, nu este justificat, nu este nici corect, ci împreună cu Iuta am hotărât să o lăsăm așa ieri, pentru că nu vreau neapărat să transmitem o imagine negativă din partea Parlamentului. Mulțumesc, Iuta, dar uh, bineînțeles că vom transmite un mesaj foarte clar persoanei în cauză. Mulțumesc, domnule președinte. Mă ridic în picioare, deoarece ceea ce vreau să vă spun eu este extrem de important. În primul rând, modul de a se exprima al unui parlament uh, nu are de a face cu ce a spus. Uh, Așa vorbește doamna Silvia Sardone oricum, însă lucru cel mai grav și aici mă gândesc și la mm, regulament și sper că se va da urmare, comportamentul dumnei. Din momentul în care Silvia Sardone și-a terminat uh, discursul, dumneavoastră ați început să ziceți bla bla bla. Asta înseamnă că nu ați respectat-o pe această colegă, pe această doamnă. Uh, ar trebui să fie protejate drepturile femeilor. Nu credeți, domnule președinte? Mulțumesc. Thank you. Any other speaker? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Putem trece la voturi. Well, before the voting session, we need to uh, we need to share with you. Înainte de a trece la vot, aș dori să vă prezint uh, Uh, dacă nu sunt obiecții la recomandările coordonatorilor, atunci putem trece direct la vot. Okay, so let's start. So, amendment 38. Amendamentul 38, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. La 41. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 40. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48, prima parte, împotrivă, abțineri, se respinge. 48, a doua parte pentru, haideți să verificăm. What is open? What is closed? S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins. Trecem la DV6, amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, dar eu cred că s-a respins. 49, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum vot în bloc amendamentele care rămân până la 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, Verificare, verificare doriți? Nu. Domnule președinte, doream să verific dacă nu trebuia să votăm și DV6. Eu cred că am sărit. Martin. Yeah, you're right. So we... Corect. Trecem de la DV6 deci, reîncepem, în cer scuze, spune președintele, reîncepem, deci acum DV6. Începem cu 49. 49. cine pentru? 49 după DV6. De fapt, sărim un rând. Am votat DV6. It's okay for you? Okay. So let's start uh, again with DV6. O luăm de la capăt, DV6. E în regulă? Bun. DV6, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, s-a respins. Trecem acum la 49. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot în bloc din nou, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. and 15 și DV7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 și DV8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DB1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34. E în regulă, da. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3, 4, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, pentru, deci, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV4 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. DV4. S-a deschis votul. DV4. Vote is closed. So rejected. Respins. DV5 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votul final, rezoluția, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări echipei. Trecem acum la... Deci trecem la votul de la plenară după aceea. So we move to the second votes on the strategic approach. Trecem acum la cel al doilea vot, abordarea strategică cu privire la produsele farmaceutice din mediu. Compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 91 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronii. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. 122. is closed. S-a închis votul, se adoptă. Votăm 123, 124 și 125 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Respinse. 126. A, e cadou. Ba da, 126 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm din nou. 126. S-a închis votul. Respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 132 pentru, împotrivă, verificăm. 132. S-a închis votul. Se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă. 147 pentru, împotrivă, respins, cred, dar verificăm. 147. S-a închis votul, respins. 148. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 168. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, verificăm. 171. S-a închis votul. Respins. 172 pentru, împotrivă, abține, respins. 173 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 80 retras. 181. De la 181 la 189 pentru împotrivă abține respins. 100 182 pentru împotrivă Abțineri uh, respins, cred, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 199 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat, dar verificăm electronic 199. Se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, 201 pentru, spuneam, împotrivă, abțineri, respins. 203 și 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 208 pentru, 208 e caduc. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 227 e caduc. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 237 pentru, împotrivă, verificăm. Respins. 238 pentru, împotrivă, verificăm din nou. 238. S-a închis votul. Respins. 239 până la 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotrivă, verificăm. 242. S-a închis votul. Respins. 243 pentru, împotrivă, se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, care este poziția PP-ului, împotrivă. Mi-e mai ușor când indicați uh, din timp. 245 pentru, împotrivă, a, verificăm. S-a închis votul. Respins. La dreapta mea mi-aș dori mai multă disciplină. Ar fi minunat, stimați vicepreședinți. Nu la vod, la vorbit mă refer eu. Da, vă că disciplinați, vorbesc bine. 246 și 247 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 251 pentru. Împotrivă. Cred că a fost respins, dar verificăm. S-a închis votul. Respins. Compromisul 20. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 258. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Acum ajungem la 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 uh, adoptat, 42 amendamentul pentru, împotrivă, verificăm electronic, 42. S-a închis votul. Respins. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, verificăm electronic 51. Deci Deschid votul. Respins. Cred că a fost. să închis votul. L-a da, respins. 52 pentru. Împotrivă. Uh, haideți să verificăm. 52. S-a închis votul. Respins. 53, de la 53 la 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 63. S-a închis votul adoptăm 65. 64 e caduc. 65. Pentru, împotrivă, verificăm. 65. S-a închis votul. Se adoptă. v-aș, uh, i-aș ruga pe tehnicieni să mai lase o secundă rezultatele pe ecran, măcar. Vă mulțumesc. Trecem la 66. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71. Pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. S-a închis votul la 71, se adoptă. Aveți timp să notați. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, respins, 75 pentru, 75 spuneam, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Eu cred că am nevoie de o cafea. S-a închis votul. Avea drept. 76 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Prin urmare, întreg textul uh, va fi supus acum la vot. S-a închis votul. Se adoptă felicitări. Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again, please. Haideți să ne reluăm lucrările. And we move to uh, a small issue uh, about pesticides. Trecem acum la pesticide, la produsele fitosanitare, ca să fiu mai exact. Vom avea un schimb de opinii cu uh, reprezentantul curții de conturi mm, de 10 minute, domnul Samo Jereb, deci ne va face o prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ENVI, vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta acest raport cu privire la produsele fitosanitare. Prezentarea mea va fi pe patru părți, în primul rând. De ce facem acest audit? Care a fost uh, sfera de aplicare? Care sunt uh, concluziile și care sunt recomandările? În primul rând, de ce facem acest uh, audit? În ultimii ani uh, au tot fost dezbateri despre pesticide și opinia publică este foarte interesată de subiect, inclusiv Parlamentul. Uh, substanțele din produsele fitosanitare reprezintă cam 400 de mii de tone anual, însă cantitatea vândută nu e corelată direct cu riscurile asociate. Au trecut peste 10 ani de la introducerea directivei cu privire la utilizarea durabilă pentru a reduce riscurile asupra sănătății umane și mediului. Mai mult, au trecut 10 ani de când conceptul de risc de produse fitosanitare cu risc căzut a fost introdus. Și există statistici și informații limitate la nivel european în legătură cu folosirea produselor fitosanitare. Prin urmare, ce am studiat noi? Obiectivul nostru a fost nu să răspundem la întrebarea ce pesticide ar trebui interzis sau nu, ci să vedem dacă din partea Comisiei Europene s-au definit și s-au uh, implementat alternativele care trebuie folosite după interzicerea pesticidelor cu risc ridicat și, prin urmare, pentru a stabili, pentru a vedea dacă s-au stabilit condițiile pentru a reduce nivelul general de riscuri de pe urma pesticidelor. Deci să vedem, s-a redus dependența de pesticide și am vrut să vedem dacă statele membre și Comisia măsoară într-adevăr riscurile și impactul asupra mediului. Auditul s-a bazat pe revizuirea documentelor comisiei și pe interviuri structurate. Am discutat, am uh, revizuit, am evaluat planurile naționale de acțiune și am vizitat trei țări, Franța, țările de jos și Lituania. Ce am aflat? Comisia și statele membre, într-adevăr, au Uh, întreprins acțiuni pentru a promova utilizarea durabilă a produselor fitosanitare. Mesajul nostru este că trebuie făcute progrese cu privire la uh, măsurarea și reducerea riscurilor. Deci aici, din păcate, progresele au fost limitate. Și acum aș vrea să împart uh, chestiunile în trei categorii. În primul rând, utilizarea durabilă a produselor fitosanitare a început foarte anevoios. În al doilea rând, în ciuda eforturilor de până acum, agricultorii au puține stimulente pentru a-și reduce dependența de pesticide și, în al treilea rând, statisticile disponibile, precum și indicatori armonizați recenți care măsoară riscurile totale și impactul asupra utilizării produselor fitosanitare, au o utilitate limitată. Acum, în ceea ce privește faptul că s-a pornit foarte greu această Uh, directiva a fost adoptată în 2009, transpunerea ei în legislația națională a fost întârziată și de asemenea s-au întârziat de asemenea planurile naționale de uh, acțiune și raportarea cu privire la implementare către Parlament și Consiliu. Știm că din 2016 Comisia a întreprins acțiuni uh, mai multe ca directiva să fie implementată. Însă, din păcate, întârzierile inițiale au însemnat că până la urmă întreaga directivă uh, a fost demarată foarte nevoios. În doilea rând, stimulentele pentru fermieri au fost slabe. Uh, PAC include instrumente care pot sprijini utilizarea durabilă de către fermiere a produselor fitosanitare, cum ar fi sistemele de consiliere agricolă sau programele specifice. Statele membre pot folosi finanțare ca pentru a finanța angajamente de climă și de agromediu și pentru a sprijini agricultura biologică. Zona um, să zicem, terenul folosit pentru agricultura bio reprezintă 7% din uh, totalul terenurilor europene. Însă, din păcate, nu există stimulente pentru o gestiune integrată a dăunătorilor. Nu există criterii sau cerințe specifice care ar fi putut duce la o punere în aplicare mai uh, ușoară sau care ar fi putut să ducă la evaluare a conformității, chiar dacă fermierii au fost obligați să folosească aceste principii de la 2014. Comisia a raportat către Parlament și Consiliul în 2016 că aceste criterii ar trebui definite în planurile de acțiune naționale, dar ele nu sunt. În paralel, cu această directivă, o categorie de produse fitosanitare cu risc redus a fost creată în 2009, însă, din păcate, doar 3% din toate substanțele active au fost puse la dispoziție pentru a fi utilizate. Și acum, referitor la statistici și indicatorii de risc. Am aflat că statisticile cu privire la vânzarea de substanțe active publicate de comisii de Eurostat nu sunt suficient de detaliate ca să ne fie utile. Actuala legislație e mai restrictivă decât e util pentru scopuri statistice și chiar dacă statele membre raportează cu privire la vânzările pentru fiecare substanță activă, Eurostat trebuie să uh, Uh, agrege toate aceste date într-un mod specific înainte de a le publica. Și asta ne împiedică să analizăm individual substanțele active, cum ar fi neonicotinoidele, sau să raportăm cu privire la pesticide cu risc redus. Informațiile, de asemenea, oferite de statele membre cu privire la folosirea de uh, pesticide nu sunt suficient de harmonizate, de actualizate. Statele membre trebuie să raporteze cu privire la utilizarea pesticidelor pe anumite culturi selectate într-un termen de, 5, de 12 luni pe o perioadă de 5 ani. Și astfel nu putem face o comparabilitate și Eurostatul nu a publicat până acum niște statistici pentru întreaga Uniune. Directiva din 2009 ne cere statelor să calculeze niște indicatori de risc armonizați, să identifice tendințe în folosirea anumitor substanțe active și să identifice chestiuni prioritare pentru care nevoie de o atenție specială. Însă, directiva în sine nu prescrie o astfel de indicatori de risc armonizați. Nu există ținte cantificabile UE în legătură cu cât trebuie redus riscurile și statele trebuie să pregătească acțiuni pentru a um, reduce aceste riscuri și asta trebuie să o facă în planurile naționale de acțiune. În 2018, Comisia a propus doi indicatori de risc armonizați care au intrat în vigoare în iunie 2019. Comisia i-a publicat în noiembrie 2019, ceea ce înseamnă că prima estimare a Comisiei în legătură cu riscurile în întreaga Europa a produselor, de pe urma produselor fitosanitare, iată, vine la 10 ani după adoptarea directivei. Mai mult, niciunul din acești indicatori nu ține cont de când, cum și uh, cum sunt folosite produsele fitosanitare. În urma observațiilor noastre am făcut trei categorii de recomandări față de comisie. În primul rând, ceea ce vește principiile generale de integrare a gestionării donatorilor în criterii practici care pot fi verificate la nivel de fermă pentru a face legătura cu plățile cea PAC, mă scuzați, după uh, 2020, să îmbunătățească statisticile cu privire la produsele fitosanitare și să dezvolte indicatori de risc mai buni. Ne-a bucurat faptul că au uh, acceptat recomandările noastre, să regretăm că nu au acceptat recomandarea 1B cu privire la includerea gestiunii integrate a dăunătorilor în condiționalitatea de după 2020 gestionarea integrată a dăunătorilor e inclusă doar parțial în această condiționalitate, deși atât Parlamentul cât și Consiliul au rugat Comisia să modifice regulile PAC cu privire la ecocondiționalitate deja în perioada 2014-2020. Domnule președinte, stimați membri, acum vă mulțumesc pentru atenție și vă răspund cu mare plăcere la orice întrebări. Mulțumim foarte mult, foarte clară și directă <laughs> prezentarea dumneavoastră. Acum le vom da cuvântul membrilor noștri. Începem cu doamna Novak, doamna Hazekamp, după care domnul Ciuhodaru. For... Okay. Good. So let's start with... Începem cu doamna McGuinness de la PP. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Um, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc colegilor pentru prezentare. Vreau să vă întreb dacă v-ați uitat și la disponibilitatea unor sisteme de conciliere pentru fermieri, pentru că um, o dificultate este faptul că um, fondurile publice pentru cercetare, pentru inovare și um, transfer de cunoștințe la nivelul fermelor a fost uh, redus semnificativ, iar transferul de cunoștințe nu mai are loc. Uh, ați făcut vreo evaluare în acest sens? Am fost implicată în directiva privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor și în discuțiile din jurul acesteia și perioada de la decizia noastră și implementarea a fost prea lungă, așa cum um, uh, s-a menționat și în prezentarea de adinauri. Însă cea mai mare problemă este lipsa de consiliere pentru agricultori. Mulți se bazează pe um, companiile agrochimice ca să primească um, sfaturi pentru cum să crească plantele sau animalele. Deci Vreți să uh, spuneți că um, e mai bine să avem niște um, o consiliere publică pentru um, fermiere astfel încât să poată să adopte tehnologii fără utilizarea de pesticide sau de produse de uh, protecție a plantelor, să fie um, făcut acest lucru doar când e nevoie. Mulțumesc! Tot din partea PP, doamna Novak. Pozdravljam controlo. Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc curții de conturi. It's ok. Torej, pozdravljam controlo nad Deci, cum spuneam, aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru prezentarea aceasta. ați venit cu niște recomandări foarte bune pentru Comisia Europeană. Agricultorii din Slovenia și cetățenii din Slovenia sunt preocupați de un lucru. Vor să știe dacă se controlează și produsele importate din state terțe. Tot întreabă, același lucru ne întreabă. Agricultorii din uh, Slovenia trebuie să îndeplinească anumite norme, lucru pozitiv, însă ne întrebăm dacă um, în statele terțe de unde se importă uh, produse, dacă respectă și ele aceste uh, reguli sau dacă nu, din contră, sunt dăunătoare pentru sănătatea noastră. Și, de asemenea, trebuie să ne uităm și la procesul de producție al acestor substanțe, iar în acest sens ne trebuie fonduri. Avem nevoie de controle, dar nu doar uh, acestea. Ne trebuie și stimulente pentru ca în regiunile unde se produc uh, uh, astfel de produse să nu fie probleme mai mari. Mulțumesc. În numele SND Dulciu Hodaru. Mulțumesc, doamnă președintă. Două întrebări. Odată, cum sunt verificate produsele care vin din spațiu extracomunitar? Pentru că în România au fost numeroase situații în care produse contaminate cu fungicide sau pesticide interzise pe piața europeană au apărut în comerț. Și doi, ce variante de stimulare a agriculturii ecologice aveți în acest moment. Și mă refer inclusiv la subvențiile pentru agricultură, pentru că subvențiile din, pentru fermierii din România sunt la jumătate față de multe țări din Uniunea Europeană. Adică dacă vorbim despre același standard, cum vreți face ca același standard de calitate în sănătate, de siguranță alimentară să fie valabil pentru toate țările și pentru toate produsele alimentare și, în al doilea rând, acea subvenție să fie valabilă și pentru toți agricultorii din Europa, mai ales cei care practică agricultura de tip ecologic. Vă mulțumesc! Merci. Euh, Madame Arena. Mulțumesc, doamna Arena. Am patru întrebări. Sunt uh, perfect de acord cu cele spuse de doamna McGuinness. Adesea, agricultorii primesc consiliere de la însăși companiile care produc uh, pesticidele. Este vorba de o consiliere din sectorul privat, nu din sectorul uh, public. Deci cum să facem ca statele membre să vină cu aceste uh, recomandări? Apoi, Curtea de Conturi face o evaluare în funcție de stat, uh, de fiecare stat membru ca să vadă care sunt acele state care mm, se confruntă cu probleme mai mari în transpunerea mm, acestei directive în agricultură, la partea de utilizare durabilă a pesticidelor. Și apoi, um, legat de punctul 7 de ordinea noastră de zi, importurile. Auzim că în acest moment Comisia dorește să fie mai tolerantă când vine vorba de utilizarea uh, Uh, pesticidelor um, pentru produsele importate, pe când, pe de altă parte, agricultorii um, noștri din Uniunea Europeană au probleme să aplice directiva aceasta. Uh, DigiTrade, uh, Direcția Generală Comerț, ar trebui să intre în contact cu cei care se ocupă de aplicarea acestei, direcții, acestei directive, astfel încât să nu există um, perturbări ale pieței, să nu se facă introducerea unor produse cu pesticide periculoase, pentru că în felul acesta agricultorii noștri ar fi într-o dificultate și mai mare când vine vorba de aplicarea acestei directive. Și care sunt măsurile de due diligence, de diligență necesară pe care le putem, um, um le putem recomanda agricultorilor, astfel încât să le folosească înainte să folosească pesticide nedurabile. Deci cum să uh, aibă această diligență, cum să știe care sunt alternativele eficiente și durabile. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mai departe, Martin și de la Renew. Mulțumesc foarte mult! Multe mulțumiri uh, Curții de Conturi pentru raport. Mi se pare că e unul foarte important. Aș dori să dau un uh, feedback. Cred că ar fi o îmbunătățire bună pentru acest raport să meargă și mai mult în detalii și să arate uh, foarte clar statele, uh, datele în funcție de statele membre. Aveți uh, um, anumite date pe care le puteți prezenta, dar și lipsa datelor trebuie indicată. Trebuie să arăți până la urmă publicului care este situația în statele respective. Fiecare cetățean în felul acesta va trage la răspundere guvernul uh, propriu, uh, mai ales agricultorii toată lumea trebuie să fie informată. Apoi, în ceea ce privește um, serviciile pentru agricultori de consiliere, sunt de acord cu um, antevorbitorii, dar nu putem să ne uităm doar în urmă, trebuie să ne uităm și înainte. Cum um, va acoperi noua politică agricolă această pro- problemă? Pentru că ne trebuie niște resurse suficiente pentru a autoriza niște alternative mai sigure, astfel încât să avem o gestiune a dăunătorilor mai uh, Uh, previzibilă și o consiliere pentru agricultori, astfel încât să aibă previzibilitate și să poată implementa aceste măsuri. E mai bine să facem asta decât să spunem în general că trebuie să facem ceva. De unde să vină banii? Trebuie să ne asigurăm că uh, sprijinul pentru Um, fermieri uh, se axează pe practicile durabile, nu pe cele nedurabile și să aibă și o coerență. Și în sfârșit, cu privire la importul și aici sunt de acord. Cred că trebuie să ne dăm seama că vorbim aici de o situație clară în care nu e vorba doar de faptul că ai niște reguli obligatorii, Um, uh, în ceea ce privește sănătatea omului și uh, um, uh, um, siguranța alimentelor în anumite acorduri comerciale, ci trebuie să fie o chestiune transversală, să ne asigurăm că avem aceleași standarde și acasă și în statele cu care comercializăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Paulus de la Verzi. Thank you, Chair, and thank you very Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc foarte mult uh, Curții de Conturi pentru că ne-a prezentat raportul acesta foarte important. Conține foarte multe informații absolut necesare dacă dorim să mergem mai departe cu pactul verde, care nu se referă doar la climă, ci și la biodiversitate și la sustenabilitate, așa cum bine știm cu toții. Am câteva întrebări și declarații. În ceea ce privește statisticile privind utilizarea pesticidelor, până în prezent măsuram, să spun așa, niște tone, prostește. Dacă ne uităm la substanțele active, vom observa cu ușurință faptul că aplicarea Um, aplicarea substan- aplicația substanței active este foarte diferită de la utilizarea alta. Nu e nevoie mm, în aceeași măsură de um, aceeași substanță um, uh, activă. Dacă vorbim despre antibiotice, avem, de exemplu, doze zilnice nu le măsurăm în tone. Cred că asta ar trebui să facem și când e vorba de pesticide, pentru că în felul acesta vom observa că, deși statisticile oficiale afirmă că am folosit mai puține pesticide, de fapt am folosit mai multe, pentru că a fost o creștere a neonicotinoidelor, iar acolo substanța activă se aplică într-o doză foarte Um, mică, pentru că deja la o doză foarte redusă își um, folosește toxicitatea. Deci, cred că trebuie să, um, să măsurăm mai bine modul în care se fac, um, se aplică pesticidele pe câmpurile noastre. Apoi, considerați că ar trebui să avem niște indicatori care să măsoare impactul asupra ecosistemelor noastre. Sigur că avem partea de monitorizare, activele substanțe, um, apoi uh, degradarea în apă și așa mai departe, însă nu avem o monitorizare foarte clară când vine vorba de uh, biodiversitate și modul cum evoluează aceasta în zonele noastre agricole. Sau poate cu avem, însă nu este legată de folosirea pesticidelor. Cel puțin asta cred eu pentru că um, sunt în uh, contact permanent cu um, Uh, Agenția Europeană pentru Mediu și au niște uh, cifre foarte alarmante cu privire la um, uh, biodiversitate în anumite zone și uh, ei au tendința de a crede că um, e legat de folosirea pesticidelor, pesticidelor în acele zone. Și apoi, în ceea ce privește zonele protejate, avem o serie de interdicții pentru zonele Natura 2000, pentru uh, cele care țin de directiva Habitate. Însă, acolo nu sunt, uh, nu sunt interzise toate pesticidele. Dacă îi întreb pe uh, cetățeni spun e mm, habitat natural, mm, bineînțeles că nu se folosesc pesticide. De fapt, se înșală. Se pot folosi acolo uh, pesticide. Pentru unele e nevoie de derogare ca să le aplici, însă nu sunt foarte limitate aceste derogări. De asemenea, în raportul dumneavoastră am observat că uh, vă referiți la faptul că nu există sancțiuni dacă se încalcă normele privind produsele privind protecția datelor. Ar putea să fie un instrument acesta de declanșare a infringementului, a încălcării obligațiilor, dacă nu se respectă normele în acest um, domeniu. Apoi, la pagina 11 am găsit uh, un fel de trimitere indirectă în care se spune că Germania, statul meu, încă nu a implementat un plan de acțiune privind um, neopesticidele. Vreau să știu dacă e adevărat sau dacă aveți o recomandare, uh, cum am putea să remediem situația. Și nu în ultimul rând, Aș dori să-i uh, mulțumesc lui Martin Heusling pentru că a ridicat problema faptului că nu e util uh, să interzici uh, niște pesticide dăunătoare pentru sănătatea omului în Europa, dar să permiți importul acestora către Europa prin diferite tratate um, comerciale și prin diferite produse alimentare. Considerați că ar fi bine să interzicem alimentele care conțin pesticide care sunt uh, complet interzise în Europeană, în acordurile noastre comerciale, dar și în normele noastre de import în ansamblu. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune doamna Meț. Mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport, care este încă o dată foarte bun spuneți că Comisia n-a putut uh, până acum să ia măsuri astfel încât prin PAC să se susțină și mai mult reducerea pesticidelor. De ce stimulente considerați că ar fi nevoie pentru a se reduce utilizarea pesticidelor și pentru a respecta normele în ceea ce privește utilizarea pesticidelor și cum putem să verificăm acest lucru pe câmpuri, pe exploatațiile agricole, mai ales având în vedere această strategie Farm to Fork prevăzută um, în noua strategie a Comisiei. Aceasta include și un aspect legat de pesticide. Apoi, în ceea ce privește evaluarea amestecul, amestecurilor, mixurilor de pesticide. Aici nu avem evaluări concrete. N-ați sfătui aici să se aplice mai des măsuri de precauție, adică să nu am văzut acest lucru în concluzie dumneavoastră, dar mi s-ar părea um, important să aplicăm astfel de măsuri de precauție mai des. Apoi, în ceea ce privește evaluarea pesticidelor, lucru pe care nu-l găsesc în raportul dumneavoastră, uh, să facă o evaluare pe termen lung a toxicității și a repercusiunilor toxicității în ceea ce privește cancerul, de exemplu, perturbarea funcțiilor reproducătoare, uh, perturbatori uh, endocrini și așa mai departe. Deci să se facă o evaluare pe termen mai lung uh, a pesticidelor. Aceasta era cea de-a treia întrebare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Hazenkamp pentru GUE. En eh, dank aan, eh, aan de Rekenkamer voor het waardevolle rapport met de... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport foarte interesant și care conține recomandări foarte interesante. Eu eh, aș dori, într-adevăr, ca aceste recomandări să fie cu adevărat puse în aplicare. Am o întrebare specifică în legătură cu definiția folosită pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, IPM. În țările de jos, această definiție este atât de vastă uh, încât, uh, după părerea guvernului, dar și agricultorilor care folosesc aceste pesticide, semințele care sunt tratate uh, cu neonicotinoizi, de exemplu, pot să fie folosite, de fapt. Ori obiectivul nostru era să interzicem sau cel puțin să restrângem folosirea acestor uh, semințe. Deci mă întreb dacă nu am putea proceda altfel. Există în țările de jos un uh, un concept conform căruia folosirea produselor chimice este cumva încetățenită. Se vorbește mai ales despre uh, faimoasele neonicotinoide. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Sunteți de acord cu afirmația mea, respectiv că aceste semințe nu ar trebui să fie considerate ca făcând parte din IPM și considerați că ar trebui ca legislația să fie schimbată, astfel încât să avem o adevărată uh, definiție durabilă a gestiunii integrate a dăunătorilor. Mulțumesc. În numere GUE, domnul Nicolas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Wallace. Noi, uh, eu cu doamna McGuinness, uh, venim uh, din regiuni diferite ale spectrului politic, dar felul în care pesticidele sunt folosite și utilizate în Irlanda este suspect, sunt de acord cu doamna Măghines. Deci cei care vând pesticidele sunt și cei care dau sfaturi în ce privește folosirea lor. În ceea ce privește raportul Curții, curții de Conturi, da. Eu am înțeles că Curtea de Conturi nu poate decât uh, să vadă ce s-a întâmplat și să nu uh, vină cu mm, măsuri pe viitor, uh, deci doar să constate, poate că mă înșel. Mă întrebam, de asemenea, cum poate măsura uh, Curtea de Conturi uh, un bun public, pentru că e foarte greu să măsori asta din punct de vedere monetar sau financiar, dar dacă vrem ca fermierii să nu mai folosească pesticide, atunci va trebui să ne dăm seama că va costa bani. Când nu folosești uh, pesticide, trebuie să muncești mai mult pentru produsul respectiv și de asemenea cantitatea scade deci, va trebui să-i ajutăm pe uh, fermieri uh, să ajungă acolo și asta va costa bani. Aș dori să știu dacă Curtea de Conturi s-a gândit la conceptul de value for money, deci valoare pentru bani uh, în interesul bunurilor publice. Considerăm că, sau constatăm că avem de-a face cu progrese în domeniul agriculturii, dar ele sunt volatile, dar unor nu există o coerență, o politică europeană. Deci întrebarea pentru Curtea de Conturi este cum se măsoară cât costă un bun public. Au fost doi vorbitori din partea PP doar. Doamna Măghines dorește din nou cuvântul. Și după aceea eu uh, te gutelan și eu. Mulțumesc că, uh, că îmi dați din nou cuvântul. Da, într-adevăr este o, uh, este o conversație foarte politică utilă pentru că nu suntem dezbinați. Încercăm să avem uh, sisteme de producție alimentară mai durabile s-ar putea să părem descurajați acum, dar în Irlanda uh, există fermieri care uh, folosesc agricultură biologică, de exemplu, folosesc tehnici uh, ancestrale și o fac pentru că îi interesează biodiversitatea și producția alimentară durabilă noi încercăm să-i uh, recompensăm și la Comisia de Agricultură i-am uh, invitat pe unii dintre ei și am dorit să facem mai mult. Eu am fost într-o fermă de uh, fructe pe vară uh, care nu au uh, uh, nu mai folosesc pesticide, ci folosesc dăunători pentru a controla dăunătorii la rândul lor. Sunt practici foarte bune, dar acolo unde nu îi ajutăm pe fermieri și trebuie să fim conștienți, pentru că foarte mulți au spus asta, este politica noastră în ce privește importurile. Fermierii au spus, iată, interziceți produse în Europa. Nu avem nimic împotrivă, dar de ce importați alimentare sau uh, produse alimentare sau ingrediente care ajung în uh, nutrețurile pe, uh, pentru animale, produse în țările terțe care folosesc aceste fitosanitare? Și ei consideră că este o atitudine incoerentă și au dreptate. Deci, dacă vrem să ne unim uh, uh eforturile între grupuri pentru a-l uh, determina pe uh, comisarul Phil uh, Hogan să avem o coerență în politicile noastre. Comisia ne spune că nu putem să insistăm pentru că nu putem uh, să interzicem uh, aceste produse în țări terțe, ci doar în europeană. Dar dacă vrem cu adevărat să fim serioși și dacă există aceste preocupări în legătură cu fitosanitarele în europeană, atunci ar trebui să ne îngrijorăm și uh, în legătură cu ce se întâmplă în afară. Deci haideți să strângem rândurile. Mulțumesc! Iuta! Mulțumesc! E o problemă cu microfoanele. Ok. Ok. eu ehm, vă starta mi att tacka for... Eh, mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc eh, Curții de Conturi pentru acest raport și aș dori să mulțumesc și pentru dezbaterea pe care o avem astăzi practic uh, constat că există mai multe lucruri care ne unesc decât ne dezbină între grupurile politice și se pare că toată lumea e de acord că trebuie să schimbăm uh, ceva și că trebuie ca uh, să eliminăm pesticidele și rezidurile lor, pentru că ele nu sunt durabile și au un efect negativ asupra sănătății umane și animale și asupra biodiversității. Deci trebuie să facem mai mult în acest domeniu și mă bucur Uh, să constat că uh, Curtea de Conturi a spus ce a spus. E o nebunie să permitem uh, pesticidelor să fie importante în condițiile în care noi interzicem aceste pesticide. Pentru că este o problemă de competiție, dar este periculos și pentru, sistemul, pentru ecosistemul mele noastre. Și cred că e foarte important uh, să facem și legătura cu politica agricolă comună, să ne asigurăm că sunt uh, stimulente pentru fermieri, ca ei uh, să schimbe atitudinea. Sunt de acord cu directiva privind durabilitatea, dar știu că Europa nu a reușit să facă ceva radical. Există ceva în setul nostru de instrumente care este prea slab, nu a dus o schimba, la o schimbare radicală. Deci mulțumesc și mă bucur de faptul că vorbim la unison aici, la comisia noastră. Mulțumesc. M-am uh, adăugat și eu pe lista vorbitorilor. În primul rând, mulțumesc curții de conturi pentru acest raport, care sosește la momentul potrivit și care este foarte clar și care preia propuneri care sunt împărtășite nu numai uh, de colegii din această comisie, ci și de către majoritatea colegilor de la Parlamentul European. S-a spus asta deja cu ocazia rezoluției privind pactul ecologic la plenară. Vom uh, reveni uh, la raportul de inițiativă pe care îl pregătim uh, pentru a comenta noua strategie de la fermă în farfurie, dar și când vom discuta reformei PAC, pentru că dacă există un loc în care trebuie să facem legătura între pesticide și practicele agricole, e cu ocazia ecosistemelor, ecoschimb din politica agricolă comună. Deci trebuie să ne luptăm pentru a face această legătură, pentru că spuneați că de ani de zile nu avem o legătură între aceste două politici. Deci putem să uh, clădim această punte prin aceste ecosisteme uh, să avem uh, ecocondiționalitatea, dar și stimulente pentru că agricultorii să schimbe felul în care practică agricultura. Este un aspect foarte important, îl vom discuta la acest raport și cred că vom avea majoritate la Parlamentul European. Al doilea aspect, importurile e o chestiune mai puțin de competența noastră, dar mai mult de uh, competența Comisiei Europene. Voi da cuvântul uh, și reprezentanților Comisiei de la Degesante, dacă doresc, uh, după ce vom da cuvântul reprezentanților Curții de Conturi, pentru că, să știe foarte bine, avem o dezbatere la Comisia Europeană între DigiTrade, DigiSante și DigiAgri. Cred că, într-adevăr, vem, uh, veți putea aborda comisarii vizați pentru a-i uh, informa că la Parlamentul European există o mare majoritate de la doamna McGuinness la domnul Wallace, asta spune multe, pentru a sprijini faptul că uh, trebuie să aplicăm aceleași reguli pe care le aplicăm pe teritoriul europene cât și în afara ei. Sunt conștient de temeiul juridic. Trade ne va spune că dacă Brazilia, Indonezia și țările Uh, de unde importăm uh, produsele vor să-și apere biodiversitatea, e o problema lor, uh, sunt libere să o facă și e adevărat, însă dacă noi dorim să uh, ne mișcăm, deci dacă vrem să îi convingem pe agricultori uh, să ia măsuri, atunci nu putem să acceptăm uh, motive doar juridice. Deci nu putem să tăgăduim problema, problema e reală și Digi3 a vorbit, ne-a, ne-a spus că înțeleg problema, dar nu putem de fiecare dată uh, să venim cu un pretext uh, doar de ordin juridic pentru a justifica lipsa de acțiune, deci uh, puteți conta pe Parlamentul European pentru a găsi o soluție și la nivel de legislație. Deci, acum uh, trec la rolul de președinte, vă dau cuvântul. Vă voi da cuvântul pentru a răspunde la uh, întrebări care sunt de competența dumneavoastră, după aceea colegilor de la DG Sante. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu întrebarea domnului Wallace. Care este mandatul uh, Curții de Conturi pentru a măsura, măsura bunurile publice? Aș dori să subliniez faptul că nu Curtea de, Curtea de Conturi, care stabilește obiectivele și care definește aceste politici, ci uh, Comisia, Parlamentul și Consiliul. Însă, Curtea de Conturi trebuie să vadă dacă obiectivele au fost stabilite și dacă acțiunile uh, respective selectate ne vor permite să atingem obiectivele și dacă vom avea, avem sistemul de monitorizare Uh, pentru a monitoriza atingerea obiectivelor, dar și pentru a uh, um, avea datele necesare pentru a face această evaluare. Deci poate că nu voi uh, putea răspunde la toate întrebările, dar mulțumesc pentru toate pozițiile exprimate și pentru, pentru toate întrebările adresate, pentru că constat că, într-adevăr, subiectul este, vă interesează și sosește la momentul potrivit. Vom începe cu întrebarea doamnei Măghines, sistemele de consiliere. Aceste sisteme de consiliere reprezintă un ingredient uh, în acest uh, sistem uh, de gestionare a, integrată a dăunătorilor, dar comisia trebuie să identifice în planurile naționale în ce constă IPM-ul. E adevărat că avem un principiu general, dar în ceea ce privește punerea în aplicare a principiului, având în vedere că ea trebuie să se facă, e obligatorie din 2014 încoace, este foarte important pentru autoritățile din statele membre, dar și pentru fermieri. Uh, ce trebuie să facă ca să nu fie sancționați? Deci, în raportul noi, nostru spunem că nu este foarte clar nici pentru fermieri, nici pentru autoritatea de gestionare în ce constă acest IPM, pentru că nu există o definiție clară în planurile naționale de acțiune. Iar Comisia a început doar în 2016 să avertizeze statele membre și să le informeze în legătură cu aceste măsuri uh, care trebuie îmbunătățite în planurile naționale de acțiune. Doamna Novak a pus o întrebare în legătură cu verificarea produselor din țările terțe. Uh, am avut un audit uh, separat uh, pe alimentele bio și am constatat că și Comisia face verificări în uh, țările terțe, dar poate nu sunt suficiente, probabil nu sunt suficiente și ar trebui să fie consolidate dacă vrem să spunem că importurile de alimente bio din uh, țări terțe pot fi considerate cu adevărat ca fiind uh, bio. Domnul Hodaru a pus o întrebare asemănătoare, deci voi răspunde acum întrebării doamnei Arena. a pus o întrebare asemănătoare cu doamna Măghines. Într-adevăr, noi uh, sprijinim serviciile de consiliere publică și uh, am constatat că ele există în statele membre. Ce e foarte important în ce privește alternativele la fitosanitare e că trebuie să vedem ce pot folosi fermierii uh, dacă interzicem aceste pesticide, care sunt practicile agricole pe care le vor putea folosi și dacă au și uh, Uh, pesticide cu risc uh, scăzut. După 10 ani de aplicarea directivei privind uh, uh agricultura durabilă, nu avem decât 3% din astfel de pesticide cu risc redus. Trebuie ca ele să fie mai multe. E ușor să interzici ceva, dar dacă interzici fără a prezenta o alternativă, atunci se poate crea o piață neagră în ce privește aceste produse datele privind uh, la nivel de, uh, la nivel de state membre, întrebarea domnului Hoisic. Noi am spus că unele state membre, precum Franța, publică date cu privire la, primă, la fiecare substanță activă, dar Eurostatul uh, adună aceste date și le agregă la nivel înalt, ceea ce nu ne permite să avem o analiză adecvată și deci Curtea de Corturi nu poate să uh, se substituie Eurostatului pentru a aduna aceste date. Dacă Eurostatul nu o face, asta este. Ideea ar fi ca uh, legislația să fie schimbată pentru a permite Eurostatului să, pe, uh, să, să publice date privind uh, fiecare substanță activă și în domeniul pesticidelor. Doamna Paulus a pus uh, mai multe întrebări una în ce privește cantitatea de pesticide folosită. Da, în raportul nostru am spus că am uh, armonizat uh, indicatorii de risc care arată faptul că pesticidele au fost reduse cu 20%, e vorba de datele furnizate de comisie, dar reducerea indicatorului vizează doar pesticidele care Uh, pesticidele, uh, pesticidele nu puteau fi achiziționate pe piață. Deci riscul nu este foarte clar, deci reducerea riscului nu este foarte evidentă și deci acest uh, indicator nu măsoară cu adevărat dacă riscul a fost redus sau nu. Și de aceea am recomandat Comisiei să îmbunătățească acest indicator privind riscul, riscul armorizat. În ce privește efectul pesticidelor asupra biodiversității, pregătim două audituri Uh, polinizatorii și uh, folosirea uh, pesticidelor în agricultură și vom publica aceste studii probabil în iunie-iulie. În ce privește folosirea pesticidelor în zonele protejate, vom aborda subiectul în studiul privind polenizatorii. În ce privește procedura de infringement, bineînțeles că planurile naționale de acțiune trebuie să fie îmbunătățite pentru a defini mai clar IPM-ul um, pentru ca acest sistem să fie mai ușor de pus în aplicare în, state membre, în statele membre. Deci trebuie să luăm măsuri suplimentare. Dar, pe de altă parte, fermierii pot să fie pedepsiți pentru faptul că nu au folosit principiile din sistemul IPM. Problema e că mm, statele membre nu fac mare lucru. Suntem la curent cu situația din țele de jos în care autoritățile au constatat că 20% de fermieri nu au date clare chiar dacă folosirea sau interzicerea pesticidelor uh, este obligatorie, ei nu au datele uh, suficiente la dispoziție. Doamna Meț a mai pus o întrebare. Cum putem verifica ce se întâmplă pe teren cu adevărat statele membre trebuie să hotărească în uh, planurile naționale de acțiune care sunt măsurile care pot să fie puse în aplicare și apoi să fie și controlate. În legătură cu abordarea privind principiul precauției, bineînțeles că alternativele sunt foarte importante și trebuie să investim mai ales în aceste alternative, înainte de a interzice toate pesticidele cu risc sporit. Analiza pe termen lung nu a făcut obiectul acestui uh, audit. Doamna Hazekamp a spus că în țările de jos au interzis o definiție mai vastă a IPM, care chiar sprijină rolul pesticidelor. Bineînțeles, încă o dată, statele membre trebuie să uh, definească aceste uh, aspecte în planel, planurile naționale de acțiune. De, dacă ele sunt întocmite în conformitate cu regulile europene și dacă într-adevăr se stimulează sau nu folosirea IPM-ului. Pentru celelalte întrebări las reprezentanții comisiei, dar dacă cumva mi-a scăpat o întrebare, vă rog să nu ezitați să-mi amintiți. Thank you. So if... Mulțumim. <clears throat> Dacă membrii sunt de acord, uh, i-aș da acum cuvântul reprezentantului Comisiei de la DG Sante pentru a încheia această primă dezbatere și pentru a o deschide și pe următoarea, deoarece cele două subiecte sunt uh, legate între ele. Doamna Iurișar, vă dau cuvântul pentru a răspunde la primele întrebări pe care le-ați ascultat și pentru a începe și cea de-a doua dezbatere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, i-aș da cuvântul colegului meu care să vorbească despre utilizarea durabilă. El e persoana potrivită, după care iau eu. E curajos, colegul, spune domnul președinte. Bine, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și Curții de Conturi pentru acest raport. Comisia salută concluziile acestui raport și am colaborat strâns pentru elaborarea acestui studiu. Acum, bineînțeles că evaluăm recomandările făcute în contextul acestui raport, care vine la timp, deoarece Uh, unul din obiectivele din pactul ecologic și al strategiei uh, de la fermă la furculiță e tocmai această utilizare durabilă a pesticidelor pentru a reduce riscurile asupra sănătății omului, asupra mediului. Deci multe acțiuni vor fi uh, anunțate peste câteva săptămâni în cadrul strategiei uh, de la fermă la furculiță, inclusiv uh, în lumina recomandărilor făcute de Curtea de Conturi. În primul rând, s-a redus în mod semnificativ riscul uh, ridicat de produsele fitosanitare în uh, ultimii 10 ani, însă e drept că pot fi făcute mult mai multe. Știm că gestionarea integrată a dăunătorilor e un instrument uh, foarte util pentru a atinge aceste obiective. Și e important să se facă tot ce se poate la nivel de state membre pentru această gestiune. Am discutat de asemenea cu DG Agricultură în contextul sprijinului pentru durabilitate prin intermediul PAC și cu DG uh, Environment pe tot ce ție de monitorizarea ecosistemelor. Eu nu pot să mă refer la toate punctele ridicate în discuție, însă mă voi referi la principalele chestiuni, după care voi da cuvântul lui Sabine, care ne va vorbi despre importurile din țările terțe și colegul de la DG Agri va vorbi despre politica agricolă comună. O serie de deputați au vorbit despre acțiunile de infringement și de punere în aplicare. Aș sublinia faptul că de anul trecut, după producerea acestui raport, directiva cu privire la utilizarea durabilă face parte din controlele oficiale 2664, deci statele membre acum au toate competențele și instrumentele necesare pentru a pune în aplicare uh, această directivă. Deci există un temei juridic puternic pentru statele membre pentru a acționa uh, în ceea ce privește conformitatea față de această directivă. Analizăm cum e implementată directiva printr-o serie de audituri și întreprindem acțiuni cu acele state unde s-au făcut audituri pentru a îmbunătăți punerea în aplicare. Și dacă va fi necesar, bineînțeles, vom considera acțiuni ulterioare, inclusiv procedurile de infringement. Una din recomandările Curții de Conturi se referă la indicatorii de risc și îmbunătățirea acestora. Chiar înainte de intervenția Curții de Conturi, știam că acești indicatori trebuie îmbunătățiți și încercăm să facem asta. Dar asta are legătură cu informațiile care sunt disponibile. Am avut discuții pe LAR cu Eurostat cu privire la adunare de date, culegerea de date cu privire la pesticide. Și unul din mesajele principale pe care le-am transmis Eurostatului e că trebuie să avem acces la informații dezagregate cu privire la substanțele active folosite în statele membre pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză, în funcție de niște uh, fapte detaliate și nu în funcție de niște cantități mari de date agregate. Avem nevoie de informații mai utile cu privire la, la folosirea acestor substanțe și după asta putem elabora indicatori suplimentari în funcție de dozaj, de mm, cantitatea folosită la utilizare, informații pe care nu le avem deocamdată. Acum, în ceea ce privește îmbunătățirea gestiunii integrate a dăunătorilor, legislația deja recunoaște faptul că e important să existe aceste servicii de consiliere agricolă. Trebuie să existe aceste sisteme pentru a oferi consiliere în legătură cu această gestionare și în lumina revizuirii legislației vom vedea cum anume putem consolida uh, nivelul de independență și de pregătire a celor care lucrează la aceste sisteme și care vor oferi consiliere cu privire la folosirea produselor fitosanitare. S-a pus o întrebare specifică legată de planul german de acțiune. În acea strategie, de la fermă la furculiță, vom veni de asemenea și cu informații în legătură cu implementarea acestei directive și în legătură cu evaluarea planurilor naționale de acțiune și asta vă va oferi mai multe informații detaliate. Planul uh, german de acțiune a fost deja înaintat, se spune, deci se pare că și-au îndeplinit obligația. Și acum îi dau cuvântul uh, colegului de la DG Agri. Mulțumesc. Din perspectiva DG Agri aș putea încerca să vă rezum Uh, răspunsurile la diferitele întrebări legate de PAC. Au fost mai multe, însă le putem uh, împărți în două categorii. Cum poate ajuta PAC pentru o mai bună utilizare a pesticidelor de către fermieri și au fost întrebări specifice în legătură cu sistemele de consiliere agricolă. Referitor la PAC, trebuie să facem diferența între actuala PAC și viitoarea PAC. Și dacă îmi permiteți, vă vom da mai multe detalii legătură cu viitoarea PAC și ce va include, sau cel puțin ce propune Comisia. Actuala PAC deja recunoaște această chestiune importantă a utilizării durabile a pesticidelor și vrea să uh, contribuie la respectarea directivei prin o serie de, inform- de instrumente. În primul rând, ecocondiționalitatea, care face legătură între plățile de la PAC și respectarea legislației uh, cu privire la pesticide. Un alt element, sistemele de consiliere uh, agricolă. Statele membre trebuie să ofere uh, consiliere, mai ales în ceea ce privește gestionarea integrată a dăunătorilor. Și avem de asemenea și ecologizarea plăților directe, care e relevantă în ceea ce privește folosirea pesticidelor programe operaționale pentru fructe și legume care includ o componentă de mediu în cadrul căreia gestionarea integrată a donatorului e un element important. Deci sprijinim prin intermediul PAC producția agricolă biologică ecologică, există posibilități de finanțate, după cum știți, pentru măsuri de mediu și de climă, inclusiv pentru folosirea gestiunii integrate a dăunătorilor, bani pentru cercetare, pentru investiții, deci toate acestea pentru a ajuta la o folosire cât mai durabilă a produselor fitosanitare. Pe viitor vrem să consolidăm și mai mult această contribuție prin propunerea noastră. De pildă, viitoarea condiționalitate uh, va include toate prevederile uh, din directivă, inclusiv posibilitatea ca un stat membru să facă legătura cu plățile PAC uh, prin condiționalitate, deci în ceea ce vrește gestionarea integrată a dăunătorilor. Și asta va duce la o conștientizare a agricultorilor în ceea ce privește adoptarea acestor practici, deoarece se vor confrunta alminter cu riscul reducerii plăților. Și asta uh, îi va afecta direct. Însă vor exista și măsuri compensatorii. Domnul Cafan, dumneavoastră vorbeați despre niște scheme. Da, e, se pot folosi banii de la pilonul 1 pentru dezvoltarea unui sistem gestionat, de gestionare uh, integrată a dăunătorilor, avem și plățile de la pilonul 2. Aici uh, cere mai multă flexibilitate pentru statele membre. Dar statele membre, în planul lor naționale, trebuie să dezvolte o strategie pentru a atinge obiectivele Uh, printre care se află și această gestionare și această utilizare durabilă a pesticidelor. Deci aici credem noi că există un mare potențial de a avea o utilizare mai durabilă a fit, produselor fitosanitare care să depășească cadrul pur uh, juridic. Acum, referitor la consiliere. Da, e într-adevăr o chestiune foarte importantă. Agricultorii au nevoie de consiliere pentru a pune în practică, pentru a implementa bune practici de folosire a pesticidelor. Actualele servicii, actualul serviciu de consiliere agricolă din PAC ține deja cont de directiva cu privire la utilizarea durabilă a pesticidelor. Deci agricultorii au dreptul să ceară consiliere cu privire la folosirea uh, durabilă a pesticidelor sau la gestionarea integrată a dăunătorilor. Acum, doamna Măghine s-a întrebat cum se face evaluarea implementării în statelor membre. Acum avem un studiu pentru a evalua asta. Vom publica rezultatele peste câteva luni. Am discutat cu statele membre, am av- vom avea deja un atelier anul acesta și concluziile vor fi la dispoziția statelor membre pentru a vedea ce se întâmplă cu finanțarea pentru gestionarea integrată a dăunătorilor. Voi încheia acum cu întrebarea doamnei Arena. Neutralitatea acestei consilieri. Acest principiu e deja consfințit în actualul sistem de consiliere agricolă, însă va fi făcut și mai explicit în propunerea noastră și ne bizuim pe sprijinul dumneavoastră în Parlamentul European să ne ajutați în această direcție. Vă mulțumesc! No, thank you. Thank you. Mulțumesc din nou pentru că îmi dați cuvântul. Mă voi referi imediat la întrebările adresate. Dacă îmi permiteți, vă voi prezenta care e actuala situație a acestei reglementări refit. Ați auzit că avem mai multe direcții de lucru, deci pactul ecologic pe de o parte, strategia de la fermă la furculiță, deci sunt elemente pe care le vom publica săptămâna viitoare. Vrem să publicăm și rezultatul evaluării refit, deci vom face asta odată cu strategia Uh, Farm to Fork și vom publica și al doilea raport cu privire la directiva legată de utilizarea durabilă a pesticidelor. Deci vom avea un pachet întreg pentru a vedea exact care sunt obiectivele și prioritățile din pact ecologic, deci pentru a face această potrivire. Acum, acest raport refit față de Consiliu și Parlament. Acesta, bineînțeles că va ține cont de Uh, concluziile din studiul acesta de evaluare va ține cont și de um, cele două rezoluții ale Parlamentului European, una cu privire la autorizarea, uh, procedura de autorizare și cealaltă cu privire la regulamentul pesticidelor. Știți că par și Parlamentul uh, recunoaște că avem una din, unul din sistemele cele mai stricte de uh, aprobare, de autorizație, însă la partea, pe partea de implementare, acolo trebuie într-adevăr să ne îmbunătățim mult mai mult. Deci să ne, mulțumim, să ne îmbunătățim eficiența în ceea ce privește până în aplicare a reglementărilor. Regulamentele, într-adevăr, își joacă rolul de a proteja sănătatea omului și mediul înconjurător. Criteriile sunt foarte stricte și salutăm faptul că procentul de substanțe active cu risc ridicat e foarte scăzut, reprezintă cam 2% acum din numărul total de substanțe active. Și ne așteptăm ca această cifră să scadă și mai mult, însă va trebui să mai facem eforturi împreună pentru a reduce dependența de pesticide chimice, pentru a folosi uh, ulterior substanțe cu risc mai scăzut. Da, există și întârzieri în sisteme. Asta duce la probleme de eficiență și de aceea vom uh, stabili niște acțiuni, vom întreprinde niște acțiuni în acest sens. Vrem să sporim de asemenea transparența procedurilor de evaluare a riscurilor prin implementarea regulamentului cu privire la transparența și viabilitatea evaluărilor de risc, a sistemelor de evaluare de risc europene. Și după cum spuneam, intenționăm să propunem o serie întreagă de acțiuni pentru a face față principalelor uh, probleme evidențiate în acest exercițiu de evaluare refit. Primul rând, ceea ce ține de eficiență și de dependența de uh, pesticide chimice. Acum, referitor la întrebări, din partea curții de conturi am auzit că substanțele cu risc uh, scăzut reprezintă cam 3% din substanțele disponibile și comisia uh, a făcut tot posibilul pentru a crește disponibilitatea și uh, pentru a avea mult mai multe substanțe cu risc scăzut. Asta are legătură, bineînțeles, și cu întârzierile de la sistemul de revizuire. Întârzieri care au loc în statele membre, bineînțeles, deoarece știm că acum mai multe din substanțele active care sunt pe piață trebuie să treacă printr-un proces de revizuire pentru a fi desemnate ca fiind substanțe de risc, uh, cu risc scăzut. Ceea ce e bine e că noile solicitări pe care le avem, avem cam 10 solicitări anuale, de 50% se referă fie la substanțe care probabil vor fi cu risc scăzut sau substanțe organice, biologice. Asta înseamnă că industria, că cei care elaborează pesticidele au înțeles încotro bate vântul și pe ce ar trebui să se concentreze pe viitor. Da, procesul trebuie accelerat, e drept, însă de, lucrurile nu arată totuși chiar atât de, de, de grav. Acum, mulți dintre dumneavoastră ați pus întrebări în legătură cu produsele importante importate. Aș vrea să vă explic un lucru. Nivelul de reziduri, limita maximă de reziduri, e un nivel care întotdeauna este același. Fie că e vorba de produse care sunt făcute în Uniunea Europeană sau produse în afara Uniunii Europene și importate. E un nivel care a fost evaluat în ceea ce vrește riscurile și care a stabilit deci, pe această evaluare de risc făcută de, agenții, de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, de către EFSA. În orice caz, fie că e vorba de uh, o substanță produsă în UE sau importată, substanța respectivă trebuie să fie sigură pentru consumatori. Și atâta timp cât uh, acest lucru este asigurat, nu există incoerențe la nivel de politici. Bineînțeles că există cazuri când substanțele active fie nu sunt autorizate în Uniunea Europeană. Asta se poate întâmpla deoarece nu există o cerere, de exemplu, pentru astfel de substanțe în Europa. Există alți dăunători decât în alte regiuni ale lumii, deci uh, nu e nevoie uneori să ceri autorizație pentru o astfel de substanță activă sau uh, de pildă, nu avem recoltele respective pentru care s-ar folosi pesticidele respective. E drept însă că interzicem substanțe active și când le interzicem, de obicei limita ă, de reziduri minime e mai scăzută. E sub limita sigură care e stabilită și care e aplicabilă Deci această limită va fi aplicată produselor importate. Acum, am auzit multe despre faptul că trebuie să existe condiții egale. Dar când vorbim despre importuri, să ne uităm la ce importăm în primul rând. Importăm foarte multe lucruri pe care le producem și noi în UE, însă bineînțeles că importăm de asemenea și mărfuri sau uh, produse pe care nu le producem suficient aici în Europa. Mă gândesc la fructe exotice, la cafea, la ceai, de pildă. Sunt uh, produse care ne vin imediat în minte. Și știm, bineînțeles cu toții, că în ceea ce prește nutrețurile pentru animale, în momentul de față, noi suntem, din păcate, foarte dependenți de importurile din țările terțe, mai ales când e vorba de soia. Da, condițiile egale de participare Asta e un lucru, dar avem și o anumită dependență, bineînțeles, și, de asemenea, pe de altă parte, faptul că în Europa consumatorii își doresc o gamă cât mai variată de fructe, legume și așa mai departe. Asta e un alt element care intră în ecuație. Dar spuneam și înainte, sănătatea umană trebuie uh, asigurată. S-au făcut de asemenea trimiteri la faptul că Comisia Europeană e mai tolerantă când e vorba de pesticide foarte toxice. Nu e corect să se creadă așa ceva. Dacă pesticidele sunt extrem de toxice, nu putem concepe o limită de reziduri minime care să fie sigură. Deci dacă limita se stabilește la nivel 0, nu se permit nici importuri. Acum, câteva cuvinte pentru a vă explica ce controle folosim. Curtea de conturi a explicat deja că au văzut cum Comisia Europeană controlează producția ecologică. De asemenea, facem controle și în țările terțe cu privire la aplicarea și folosirea pesticidelor. Alți colegi de la uh, Direcția de Audit fac asta, rapoartele sunt uh, la dispoziția publicului, deci e un sistem de control pe care îl avem și în țările terțe pentru a vedea cum anume folosesc pesticidele. Mai avem de asemenea controle la nivel de importuri, avem o serie întreagă de produse și de materii prime sau de proase, deci se face o eșantionare, limitele de reziduri de pesticide sunt măsurate în mod analitic și avem informații în legătură cu rezultatul acestor controle făcute la importuri. Și în ultimul rând avem și uh, controle pe piață foarte extinse în UE. Deci noi analizăm cam 80.000 de enșantioane din produsele uh, uh, făcute pe teritoriul UE, dar și din cele importante. Și uh, rezultatele sunt liniștitoare în ceea ce privește um, nivelul general de siguranță. Îmi pare rău, va uh, trebui să vă întrerup deoarece nu mai avem decât 10 minute Și mi-ar plăcea să le dau timp și membrilor să mai intervină, nu doar comisie. Deci vă mulțumim pentru observațiile dumneavoastră. Acum, din partea Parlamentului, vor să intervină următorii colegi. Oswich, Madame Paulus, Madame Azekamp. That's it. Ah, okay. I close the list. Uh, TMS as well? Okay doamna Metz, de asemenea. Bun, începem cu verzii, pentru că nu ați solicitat această dezbatere. Doamna Paulus, cum nu ne-a mai rămas decât 10 minute, e cam complicat. ce e mai important pentru mine e faptul că avem o hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție în Uniunea Europeană anul trecut și ideea de bază era că au fost o serie de reclamanți că directiva, de fapt e un regulament, 1107, nu protejează um, sănătatea omului și mediul pentru că substanțele active sunt uh, menționate în orientări. Curtea de Justiție a spus că nu, o companie nu poate, nu poate să aleagă care e ingredientul activ și care nu e, deci statele, statele membre care se ocupă de aprobarea produselor pot să spună cu ușurință, păi n-ați verificat uh, cu tare substanță, pentru că, mm, de exemplu, aceasta este una foarte importantă. Statele membre ar putea să spună, Păi uh, ați spus că aveți alt ingredient activ, telocraptid, de exemplu. Dar uh, vă rugăm așadar să veniți cu datele necesare. Însă, din câte știu, statele nu fac niciodată acest lucru, amestecurile nu sunt niciodată evaluate corespunzător și aș vrea să știu uh, cum se asigură statele membre că se respectă normele și să vină cu niște norme de verificare concretă a produselor de protecție a plantelor, nu doar a substanțelor active, pentru că știm că celelalte componente pot să ducă la o toxicitate mai mare. Apoi, aș dori să vă întreb dacă vreți să uh, introduceți în 1107 tot ce uh, figurează în um, raportul um, uh, Comisiei PESTA, a Parlamentului European. Nu prea am înțeles care e răspunsul dumneavoastră. Poate în felul acesta am avea niște informații suplimentare asupra efectelor dezastroase, mai ales când e vorba de neonicotinoide. Și cum nu mai avem așa de mult timp, mă rezum la aceste puncte. Mulțumesc! După verzi, începem iarăși cu PP-ul, doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult. Câteva întrebări. În primul rând, nivelul de investiții și de cercetare și de inovare. Există indicii că produsele, uh, că companiile agrochimice nu caută uh, produse noi pentru că e o perioadă foarte lungă până la punerea pe piață și vreau să știu dacă se face vreo evaluare a impactului pe undeva și apoi situația cu locustele din mai multe state africane. Trebuie să vedem cum se pot folosi aceste produse, pentru că e nevoie de ele în unele situații, dar bineînțeles că vrem să reducem dependența. Cred că nu, cei care le folosesc nu sunt la curent cu sistemul de aprobare și aș dori să știu cum am putea să îmbunătățim situația. Nu doar printr-o accelerare, ci și printr-o modalitate care să ne ducă la rezultate bune. Mulțumesc! Mulțumesc! Tot de la PPE. Doamna Motler, am uh, ascultat uh, reducerea uh, mm, fitosanitarelor este o problemă pe termen lung. Pe de altă parte, știm că reziduurile Uh, din uh, alimentele din Europa sunt uh, foarte mici față de alte părți ale lumii. Sunt două vești bune. În al treilea rând, în calitate de germană, vă spun că fără nicio conotație politică, firmele, că, fermele, că este vorba de ferme convenționale sau bio, converg în sensul că folosesc tot mai puține fitosanitare. Deci, iată, încă o veste bună. Eu nu cred că ar trebui să interzicem total fitosanitare fitosanitarele și aici am și o întrebare. În acest domeniu uh, există uh, autorizații de urgență, știm uh, că situația diferă foarte mult de la un stat membru la altul. De asemenea, se permite și folosirea sulfatului de cupru în situații de, ce cu, printr-o autorizație specială. Care este poziția Comisiei în acest domeniu? Mulțumesc, domnul Bolceac. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi și eu foarte succint. Trebuie să ne gândim cum să motivăm companiile să mm, dezvolte și mm, înlocuitor, pentru că procesul de aprobare este foarte îndelungat și cere multe investiții. Întrebarea mea pentru comisie este cum vom sprijini companiile, cum le vom motiva să dezvolte, să elaboreze astfel de uh, substanțe care nu sunt uh, suficiente pe piață și cred că nu există date suficiente cu privire la toxicitatea acestor substanțe. Cred că ar trebui să facă mai mult statele membre. De la grupul socialiștilor, doamna Arena, ați vorbit despre aceste limite Ehm, privind ehm, rezidurile de pesticide, care sunt egale pentru produsele importate ca și pentru cele produse în Europa. Dar înțeleg că Comisia vrea să aibă o nouă modalitate de verificare ehm, a acestor limite minime. Asta ca urmare a lobby-ului făcut de industria chimică. Vreți să modificați așadar rezidurile toxice din produsele importate, normele în acest sens. De exemplu, banana. Avem um, produse cu o utilizare intensivă a produselor cu pesticide care nu duc la limite foarte mari de rezultate, dar au um, impact mare asupra uh, biodiversității. S-ar putea ca rezultatele la capitolul nivel de rezidu să nu fie așa de clare, dar partea de biodiversitate este foarte uh, afectată. De asemenea, în ceea ce privește controlul la frontieră pentru produsele alimentare, știm că există o lipsă a resurselor în acest domeniu. Eu am lucrat um, la, um, în acest domeniu, de exemplu, la Anvers, în Belgia, pe acolo se, uh, se um, uh, importă trunchiuri de copaci ilegale. Dacă nici la anvers nu putem să facem astfel de control, când e vorba de trunchiuri de copaci, nu știu cum am putea să uh, verificăm uh, um, de exemplu, limitele alimentare și limitele de reziduri. Cred că a venit vremea să fim foarte um, vigilenți cu privire la um, uh, detaliile acestea. Mulțumesc! Doamna Spirec, vă mulțumesc! Obiectivul principal al agriculturii, din păcate, este maximizarea producției și a profitului pentru producători. Și o modalitate de a ajunge acolo este să se folosească pesticide. Prin aceasta se distruge natura, dar și sănătatea omului. Lucru dovedit și de știință și de ONG-uri. Pesticidele aduc uh, Uh, pagube uh, și distrug uh, apa, solurile, speciilor de păsări, de pești, de insecte și presupun și un risc pentru consumatori, dar și pentru agricultori. Întrebarea mea în acest context este în strategia de la um, fermă la furculiță. Avem un obiectiv acolo de a produce um, mâncare sănătoasă prin metode sustenabile planificați utilizarea limită, limitată a mm, rezidurilor, a pesticidelor și uh, a, să reducem de asemenea efectele asupra sănătății. Am avut uh, o serie de mm, exploatații care au fost închise după ce um, uh, au fost acuzați că au făcut testări ilegale pe animale, lucru care nici el nu este uh, de încredere, să spunem. Acum, de la Renew, domnul Haust. Vreau să reamintesc faptul că Comisia a publicat sau a anunțat că publică acum un an o strategie și noi mai avem și evaluarea aceasta din partea Parlamentului, documentul acesta foarte voluminos, care arată foarte clar că modul în care implementăm regulamentul în acest moment nu este uh, corespunzător cu obiectivele pe care le avem. Așadar, sperăm că vor veni inițiative de la Comisie. Am văzut că va fi o nouă inițiativă care se referă la ac accelerarea mm, autorizării de mm, alternative și o eliminare treptată a substanțelor de acum. Dar, pe lângă detalii cu privire la planurile comisiei, aș dori să mai aflu. În primul rând, comisia a spus că 50% uh, dintre cereri se referă la pesticide cu risc uh, redus. Uh, e ca și cum ea spune că din noile um, surse de energie, 50% ne, sunt regenerabile. Nu, nouă ne trebuie 100%. Dar cum facem să ajungem la această schimbare esențială? Cum să accelerăm procesul? Și apoi ce facem cu autorizațiile și cu acele prelungiri de la articolul 17? Pentru că mi se pare că sunt uh, tot felul de prelungiri uh, ale autorizațiilor de pesticide care sunt uh, emise și e clar că aceste substanțe au uh, proprietăți intrinsece care nu vor permite autorizarea lor în viitor, însă se prelungesc autorizațiile deja acordate. Mulțumesc, doamna Meț, pentru verzi. orientările privind evaluarea de risc pentru pesticide nu duc la protecția mediului și asta pe de o parte, pentru că sunt elaborate împreună cu industria și cu experții și cu experți universitari. Aceștia sunt mai puțin incluși. Deci nu cred că există o obiectivitate și e nevoie de aceasta pentru a evita lipsa uh, biodiversității și piedra acesteia, dar știu că sunt uh, și o serie de uh, fraude în testele de siguranță desfășurate. Vreau să știu dacă Comisia actualizează documentele de orientare împreună cu cercetători independenți, nu neapărat cu industria și cu oameni de știință ai acestea, pentru a spori protecția mediului și Comisia este de acord de asemenea că e nevoie să ne asigurăm că uh, există o literatură științifică uh, cu revizuire interpares, astfel încât să fie fiabilă pentru realizarea acestor evaluări de risc și pentru a Uh, înțelege că există și o notă părtinitoare din partea studiilor care sunt um, comandate de industrie. Apoi, în ceea ce privește extinderea perioadelor de aprobare a unor pesticide care au proprietăți cancerigene, această întrebare pe care vreau să o pun a fost deja adresată. Mulțumesc acum doamna Hazekamp. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, ar fi grozav dacă n-ar putea povesti uh, Comisia mai multe cu privire uh, la întrebarea pe care am adresat-o Curții de Conturi mai devreme, cu privire la managementul integrat al um, pesticidelor și modul în care sunt tratate semințele. De asemenea, ce face Comisia pentru a se asigura că substanțele active, dar și uh, produse în general, sunt uh, examinate din punct de vedere al uh, toxicității pe termen lung, partea de perturbare endocrină, aspectele cancerigene. Apoi, cu privire la reautorizare, ce s-a făcut pentru a încheia aceste prelungiri care sunt de rutină pentru diferite pesticide a fost uh, un subiect uh, pe tapet încă de acum câțiva ani. Se pare că nu prea multe s-au făcut și Comisia din nou prelungește autorizarea pentru 34 de substanțe se spune că mm, uh, avem întârzieri cauzate de volumul de muncă al EFSA. De ce nu aplică Comisia articolul 21 și pentru substanțele identificate de către ECHA, ca reprezentând risc? De exemplu, um, avem uh, substanțe care au fost considerate reprotoxice încă din 2010. Puteți să ne povestiți um, despre propsiconozol care este statutul um, după dezbaterea avută. Mulțumesc! Mulțumesc, Comisia are trei minute, pentru că după aceea mai discutăm și despre uh, coronavirus și mai avem și răspunsurile pentru strategia privind uh, um, Farm to Fork. Substanțele care nu sunt active. Înțeleg uh, întrebarea cu privire la diferite substanțe, la În, când e vorba de amestecuri și coformulanții, avem un comitet permanent în acest sens și încercăm să găsim sinergia La amestecuri, EFSA a făcut uh, progrese bune. Ne așteptăm uh, la două rapoarte finale în aprilie, unul privind amestecurile, mixurile, dar uh, din punct de vedere științific o să fie unul foarte uh, complex. Uh, nu tărăgânează nimeni lucrurile, însă este foarte complex uh, din punct de vedere științific. Avem două sisteme, nu o să intru eu acum în detalii, dar o să vedeți în raportul ăsta din aprilie. În ceea ce privește reducerea dependenței, sunt perfect de acord. Intenția este aceeași peste tot. Vrem să reducem dependența. Uh, și vrem să ajutăm agricultorii să folosească o gestiune integrată a controlului dăunătorilor și vrem să folosim um, instrumentele noastre ca să le explicăm cum se poate face acest lucru. Apoi, um, semințele tratate. Acestea ar putea să facă parte din um, acest uh, uh, IPM. Dar dacă tratăm semințele, dacă acoperi, um, ai nevoie de mult mai puține pesticide decât dacă ar trebui să uh, aplici un spray. Metoda este mai avantajoasă, aceea de acoperirea semințelor, dar sigur că uh, trebuie folosite doar uh, substanțele care nu sunt interzise și să nu se folosească și în alte scopuri. Apoi, agricultura biologică. Într-adevăr, nu e lipsită de pesticide. Avem o serie de restricții foarte severe în ceea ce privește uh, nivelul de utilizare al sulfatului de cupru și agricultura biologică. Acolo încercăm să uh, ajutăm pe agricultori să reducă utilizarea pesticidelor, la fel se întâmplă peste tot și toate uh, substanțele care sunt folosite în agricultura biologică au și ele problemele lor din când în când și tratăm și aceste subiecte. Apoi uh, folosirea pesticidelor de um, pesticide cu risc redus, că acestea ar trebui să ajungă la 100%, a spus unul dintre dumneavoastră. Ar fi foarte util, într-adevăr. Noi uh, demarăm activități pentru a renoi cerințele pentru date, pentru ca procesul acesta de solicitare din partea uh, industriei să fie uh, foarte bine adaptat, pentru că um, sistemul de acum nu este, într-adevăr, foarte specific. Văd că începeți să vă agitați, uh, poate poate că o să avem într-o fază ulterioară să intrăm în detalii. Nu, nu, nu sunt deloc agitat, însă să nu uităm că um, acest uh, Green Deal, uh, acest pact verde reprezintă un moment cum a fost cel cu uh, ajunsul pe lună. Deci este, sunt, sunt așteptări foarte mari uh, legate de acest lucru, încă nu e o realitate. Mulțumim că ați uh, participat la această dezbatere privind pesticidele din diferite unghiuri. Mulțumesc comisiei și trecem acum la ultima sesiune din această dimineață care se referă la virusul corona. Avem doi vorbitori uh, din partea DG Sante, domnul John Ryan, și avem un vorbitor de la Stockholm pe care îl vom asculta prin videoconferință. Sper că va funcționa. Este vorba de directorul ECDC, care n-a putut să vină în persoană la Bruxelles astăzi, însă voiam să îi ascultăm opiniile și um, să ne facă o actualizare cu privire la um, virusul corona. Deci, uh, uh, domnul Amon de la um, uh, Stockholm. Domnule Royan, aveți cam 10 minute să ne faceți o punere la curent uh, cu privire la situația actuală și care sunt uh, orientările actualizate din partea Comisiei. Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să vă informez cu privire la situația privitoare la coronavirus. Miniștrii de Sănătate s-au reunit pentru prima oară pentru a discuta subiectul pe 13 februarie. Au încercat să-și coordoneze reacția și pregătirea. La faza respectivă aveam 44 de cazuri raportate în Europeană și Regatul Unit. Cu trei săptămâni mai târziu, iată, am ajuns la 3400 de cazuri raportate în întreaga Uniune Europeană, um, Regatul Unit, Monaco, San Marino și uh, Elveția. Colectăm datele pentru toate aceste state. Vedeți așadar ce diferență, de la 44 la 3400 de cazuri. Majoritatea sunt în Italia, trebuie să o spun, peste 2500 de cazuri raportate acolo. În acest moment, pe lângă China, la nivel global, statele cele mai afectate sunt Republica Corea, cu peste 5.000 de cazuri, Italia, cum spuneam, 2.500 de cazuri aproximativ, și Iran, 2.300 de cazuri. Virusul afectează acum în mare 70 de state din întreaga lume, toate continentele și în diferite măsuri. Centrul European pentru Control și Preîntâmpinarea Bolilor, care va lua cuvântul mai târziu, vine cu actualizări epidemiologice periodice, cu evaluări zilnice ale riscului și cu orientări tehnice pentru statele membre și pentru public. Cea mai uh, recentă uh, evaluare a riscului din partea ECDC afirmă că riscul asociat cu infecția pentru cetățenii din Uniunea Europeană este acum um, considerat moderat până la ridicat, pe baza probabilității transmiterii și uh, pe baza impactului bolii. Deși situația nu este la fel în toate statele, și nivelul general uh, în Uniunea Europeană rămâne unul uh, în faza de containment, de mm, control uh, și eforturile noastre sunt um, concentrate încă pe limitarea acestui focar. Vrem să identificăm um, clusterele și um, să facem conștientizare. De asemenea, în această fază de pregătire, mai investim și la partea de um, pregătire pentru cel mai rău scenariu și Comisia um, a intrat în contact cu statele membre să se pregătească pentru posibilitatea unor transmiteri ulterioare și pentru a se asigura că um, îngrijirile medicale vor avea capacități care să poată acoperi un număr de pacienți potențial ridicat. De exemplu, uh, capacitate um, în cazul în care un număr mare de pacienți uh, ar uh, apărea în sistemul de îngrijiri medicale, apoi pro um, protejarea um, categoriilor uh, de populație mai vulnerabile, mai ales vârstnice, dar și persoanele cu boli cronice și cu probleme de sănătate preexistente. Am vorbit de asemenea cu statele membre cu privire la o pregătire și o finanțare adecvată pentru um, răspunsul la virus și, sigur, implementarea planurilor privind uh, pandemiile pe care le au uh, toate statele. Când uh, Comisia uh, furnizează aceste orientări și acest tip de sprijin, inclusiv financiar și logistic, Asta avem pe de-o parte și lucrăm cu statele membre pentru a ne coordona răspunsul și toate măsurile de sănătate publică țin totuși uh, de competența statelor membre. În ceea ce privește măsurile implementate sau care sunt în vizorul statelor, Comisia reamintește că acestea ar trebui să rămână corespunzătoare, proporționate, bazate pe știință și pe dovezi și să răspundă fiecarei faze a pandemiei. Aceste măsuri ar trebui să fie implementate rapid pentru a întrerupe transmiterea între oameni și pentru a asigura în măsura posibilului un control, o limitare a virusului. Ca exemplu, măsurile Pot uh, să includă următoarele exemple, însă nu este o listă exhaustivă. Evaluarea um, condițiilor pentru organizarea de evenimente publice, închiderea instituțiilor de învățământ, asigurarea disponibilității uh, materialului de protecție personală în zonele cele mai afectate și în sectoarele cele mai afectate, să se facă apel la forță de muncă suplimentară, de exemplu, um, um, personal medical, um, uh, ori pensionar, ori studenți la medicină, apoi uh, rezerve de produse medicale necesare, Uh, să se facă un contact cu industria pentru a avea aceste provizii și măsuri pentru um, atenuarea, um, măsuri juridice de atenuare a um, focarului, cum ar fi uh, măsuri de carantină. Acum, când trebuie să se ia aceste măsuri și în ce condiții, uh, orientări în acest sens au fost făcute de către Comisie pentru statele membre pe baza avizelor OMS și pe baza avizelor Centrului pentru Prevenția și Controlul Bolilor. Dacă dacă luăm măsuri acum, putem întârzia transmiterea sau putem să prelungim perioada de care dispunem pentru a ne pregăti pentru modul în care evoluează focarul această întârziere, acest timp pe care ni-l acordăm, pe care uh, îl putem folosi, e foarte important ca să permitem sistemelor medicale să se pregătească și să facă față unei uh, creștere așteptate a numărului de pacienți și s-ar putea să permită și găsirea unor uh, tratamente, cum ar fi un antivirus. Și de aceea Comisia recomandă ca statele membre să și activeze planele, planurile naționale sau regionale de pregătire în acest moment și de asemenea îndemnăm statele membre să-și continue eforturile de comunicare cu publicul general, pentru că este foarte importantă conștientizarea, la fel ca și niște orientări factuale și corespunzătoare. Am spus acest lucru și anterior, trebuie să ne bazăm pe știință, pe realitate și să diminuăm știrile false și um, dezinformarea care circulă pe marginea virusului. Și noi uh, rămânem în contact uh, permanent cu statele membre prin trei instrumente, um, sistemul de alertă timp timpurie și de răspuns, e un sistem electronic de partajare de informații și de alerte, apoi um, Comitetul pentru Securitatea uh, în domeniul sănătății, care reunește Ministerele de Sănătate la nivel um, um, uh, de ministere și de asemenea avem o rețea de comunicare cu publicul. Prin aceste instrumente lucrăm pentru a crea o sinergie Uh, cu privire la modul în care să transmitem mesajele către public. Nu putem să excludem o extindere și mai mare a acestui focar în Europeană, însă este foarte important să subliniem nevoia de coordonare a măsurilor și să avem niște măsuri mai um, solide, mai ales dacă ne coordonăm cu statele vecine. Măsurile unilaterale luate de uh, statele membre au um, o impact asupra răspunsului Uniunii Europene și uh, vreau să spun că în acest moment o OMS-ul nu recomandă niciun fel de restricții pentru călătorii sau pentru comerț. A trebuit să urmăm linia OMS și avizul din partea Centrului European pentru Prevenția și Controlul Bolilor, lucru care a fost confirmat și uh, de Consiliul de Miniștri din 13 februarie. Domnule președinte, aș dori să vă fac o scurtă actualizare cu privire la ultimele evenimente. Noi, uh, Comisia, ne-am alăturat unei proceduri de achiziții Uh, publice pentru um, material de protecție personală. Această procedură este în curs um, um, și, de asemenea, Um, pentru că e în curs nu pot să vă dau prea multe detalii, însă vreau să vă aduc uh, în atenție faptul că există limitări pe piață, penurie de astfel de produse și vrem să încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor uh, estimate pentru statele membre. De asemenea, avem și o serie de măsuri comune, de programe de sănătate pe care le-am mobilizat, de exemplu, în um, sprijinirea laboratorilor pentru testare și partea de puncte de intrare pentru a ajuta statele membre să-și uh, um, îmbunătățească sistemele. Acestea sunt furnizate în, în cadrul programului uh, pentru sănătate și, de asemenea, uh, avem uh, sprijin din partea ECDC, dar și um, um EMA și um, Agenția pentru, Sănătate, pentru Siguranța Aeriană au fost uh, implicate. În ceea ce privește nevoile esențiale de protejare a frontierelor interne, aș dori să subliniez că pe 26 februarie ministrii, ministrii de sănătate din Italia și statele învecinate s-au întâlnit la Roma pentru a asigura o abordare coordonate la situația care evoluează rapid în Italia, dar și în statele învecinate. Ministrii au um, manifestat sprijin pentru neintroducerea verificărilor la frontierele interne. Dacă s-ar introduce, ar fi um, considerate măsuri disproporționate și neeficiente. Uh, se va reuni din nou Consiliul de Ministri mâine și um, Uh, de Sănătate, vreau să spun, și um, comisia, uh, comisia va pleda pentru coordonare, proporționalitate în măsuri. Vom cere statelor membre în mod specific să identifice nevoile pe care le au pentru sprijin din partea Uniunii Europene în diferitele sectoare. Domnule um, președinte, colegul meu Johannes Lugner, care este directorul pentru gestiunea urgențelor, vă stă și el la dispoziție, este prezent aici, poate să se implice în discuție answers. Mulțumesc. Da, într-adevăr, poate participa și el la răspunsurile la întrebările noastre, având în vedere misiunea sa. Dăm cuvântul directorului ECDC de la Stockholm. Mulțumim uh, foarte mult pentru prezență și mulțumim uh, și secretariatului și serviciilor tehnice ale Parlamentului care au uh, depășit practic toate obstacolele tehnice legate de această conferință video Uh, folosim uh, site-ul internet al Parlamentului, uh, dar și serviciile de interpretare sunt asociate și de aceea avem un fel de uh, echipament din anii 60, dar în orice caz se pare că prezența lui în sală este justificată. Deci, mulțumesc încă o dată, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitația pe care ne-ați acordat astăzi de a participa la această uh, Uh, videoconferință, o să vă uh, prezint uh, evaluarea riscului pentru această epidemie și vă voi da ultimile date. Sper că puteți vedea diapozitivele cu situația epidemiologică la nivel mondial. Așa cum s-a spus deja, există mai bine de 95.000 de cazuri la nivel mondial. Trecem la următorul slide. Președintele, ar fi bine dacă am avea diapozitivele pe întregul ecran, ar fi mai simplu. Știu că și prin mail ne va fi, trimis, ne va fi trimisă o versiune, dar în orice caz ar fi bine să le avem pe întregul ecran. Următoarea, deci următorul diapozitiv, vedeți aici situația la nivel mondial, deci 95.000 de cazuri uh, la nivel mondial, 3.300 decese. Cu albastru aveți uh, transmiterea și cazurile raportate în afara Chinei și de săptămâna trecută constatăm că apar mai multe cazuri în afara Chinei decât uh, pe teritoriul Chinei. Următorul diapozitiv, situația din Uniunea Europeană, Regatul Unit, Monaco, uh, San Marino și Elveția. Aici avem cam 4200 de cazuri, inclusiv 112 decese și uh, Italia mai ales. Cu galben aveți aici cazurile raportate, mai ales din Italia și puteți vedea aici că în 21 februarie Italia avea patru cazuri raportate și în răstimp de două săptămâni, practic, numărul a ajuns la mai bine de uh, 3.000 de cazuri, care arată că acest uh, virus este extrem de, de, de ușor de transmis. În ultimile săptămâni, uh, numărul cazurilor au crescut mai, în mai multe țări, pe lângă Italia, în Franța, Germania și în Spania și acum uh, statele membre europene se află în faze diferite, de la foarte puține ca uh, țări cu niciun caz raportat și puține state membre cu focare mari. Deci, monitorizăm îndeaproape situația evoluția uh, situației, uh, încercăm să o evaluăm uh, în timp real și de aceea luna lunea trecută am publicat o evaluare a riscului, este a cincea actualizare de când a început această epidemie. John Ryan a spus deja riscul pentru persoane între Uniunea Europeană și în Regatul Unit și în spațiul economic european este considerat moderat la mare. Și asta pe baza faptului că constatăm că tot mai multe noi cazuri sunt raportate, dar și constatăm că există tot mai multe cazuri raportate care nu au nicio legătură cu o zonă afectată sau cu un caz confirmat. Riscul focarelor uh, de COVID-19, uh, focare asemănătoare cu cele din Italia. Constatăm, deci credem că uh, pe săptămânile viitoare va fi de la moderat uh, la mare, deci e probabil să apară astfel de focare și în alte țări europene, precum cele din Italia. E o, de asemenea foarte probabil să asistăm la uh, uh, o răspândire uh, între comunități, deci în mai multe state membre, cu, uh, pe baza unor cazuri importate. Deci, în această evaluare de risc, am pregătit uh, mai multe scenarii la care am mai adăugat și măsurile de reacție pe care le considerăm adecvate atunci când uh, o țară se află în, uh, într-un scenariu. Deci, uh, scenariul zero cu niciun caz raportat, țările respective nu ar trebui decât să-și pregătească planurile de acțiune și să fie gata să le activeze. Apoi, scenariul 1 e când asiști la o situație în care există mai multe cazuri raportate și cu mici focare în jurul lor. Apoi, scenariul 2 merge și mai departe, o situație cu numere tot mai mari de uh, cazuri raportate și cu o raportare uh, răspândită a unei uh, transmisii localizate într-un uh, stat membru. Scenariul 3 atunci când aceste focare uh, localizate se manifestă uh, și se generalizează și uh, presiunea asupra sistemelor de sănătate e tot mai mare. Scenariul 4 vizează o situație în care avem o transmitere răspândită, în care uh, sistemele de sănătate sunt depășite. Deci, datorită unor, uh, unei cere foarte mari de servicii de urgență, uh, de asemenea pentru servicii de tratament intensiv, lipsă de paturi sau de personal medical se manifestă. Și, de asemenea, Uh, penurie de uh, materiale de protecție personală, dar de asemenea și de uh, teste de diagnosticare. Constatăm că câteva țări sunt în scenariul 1, majoritatea însă se îndreaptă spre scenariul 2, încet, încet, și doream să mai repet uh, cele spuse de către DG Sante. E momentul în care statele membre ar trebui să-și activeze planurile de pregătire, inclusiv în ceea ce privește uh, personalul medical și uh, paturile de spinal și consolidarea măsurilor de preîntâmpinare și de control în domeniul medical. Acum, în ceea ce privește sprijinul acordat statelor membre, o echipă de la uh, noi împreună cu, uh, deci a fost în Italia, doi experți pentru a sprijini autoritățile naționale și regionale pentru a uh, sprijini autoritățile să controleze epidemia și concluziile se discută chiar acum. De asemenea, suntem la dispoziția altor state membre, dacă doresc. În prezent avem cam 60 din uh, angajații noștri care se ocupă doar de uh, coronavirusul 19. Uh, centrul nostru de operațiuni de urgență se află la nivelul cel mai ridicat din 31 ianuarie și zilnic uh, publicăm actualizăm, actualizări ale situației pe pagina noastră internet. Și deci, uh, pe lângă aceste documente publicate zilnic, uh, stăm la dispoziția statelor membre cu sprijin. Mă gândesc, de exemplu, la vizite la fața locului, dar și consiliere de la distanță prin conferințe video, convorbiri telefonice sau prin uh, schimburi de documente pentru a le ajuta să-și pregătească și campaniile de informare. Bineînțeles că cooperăm în strânsă legătură și cu colegii de la DigiSante, cu Organizația Mondială a Sănătății, cu sediul din uh, Geneva, dar și cu uh, alte autorități, mai ales din SUA, China și din Africa. De asemenea, ne-am consultat cu for forumul nostru de consiliere, am organizat ședințe de urgență uh, pentru a face schimb de opinii, să vedem cum strategiile de supraveghere și de testare pot să se adapteze la situația care este foarte volatilă. Deci, vom continua să reevaluăm uh, situația, să actualizăm uh, numărul de cazuri raportate și hărțile zilnic și doream să vă spun că pe lângă pagina noastră internet mai avem și o aplicație care se numește ECDC Threat Report pe care o puteți uh, descărca pe telefonul mobil, pe smartphone și unde avem o secțiune legată de COVID-19. Deci puteți practic să aveți toate informațiile pe smartphone. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pe pentru întrebări. Mulțumim! Înainte de a da cuvântul uh, colegilor, săptămâna viitoare vom avea o ședință cu uh, coordonatorii și cu doamna comisar uh, Chiriachides. Nu a putut să vină astăzi, dar vom avea o dezbatere împreună cu coordonatorii și cu doamna comisar joi pe tema COVID-19.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 Începem cu Peter Lise de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, și reprezentanților Comisiei și uh, Centrului uh, European pentru Controlul Bolilor. Ne aflăm într-o situație foarte gravă și vorbesc în calitate de medic, vorbesc cu colegi care sunt experți în domeniul epidemiilor și răspunsul este foarte greu de dat și deci eu nu-i invidiez pe cei care trebuie să ia decizii. Uh, se spune mereu să nu panicăm, dar știm că și din psihologie <laughs> cel mai uh, ușor este să creezi panică dacă spui oamenilor uh, nu vă panicați. Dar în orice caz sfatul meu este același, nu vă agitați prea tare. În fiecare săptămână există boli care omoară oameni, dar situația cu acest virus este foarte, foarte gravă și trebuie să fim foarte vigilenți. Și aș dori să Uh, aduc prima critică la adresa vorbitorilor noștri, dacă am înțeles eu bine și m-am, uh, uh, consultat și cu colegii, Uh, cifrele, cifrele prezentate de către domnul Ryan uh, din partea Comisiei uh, și cifrele de la ECD diferă, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, doamnelor și domnilor. Deci, cel puțin înaintea unei ședințe trebuie să ne punem de acord. Unii spun 3400, alții spun 4200. Nu se poate așa ceva. Deci, trebuie să depunem eforturi aici. Și acum aș dori să spun ceva care probabil că va crea și mai multă agitație, dar trebuie să privim realitatea în față. Ambele cifre nu sunt corecte, sunt mult prea mici. Avem uh, un număr mult mai mare de cazuri în Europa uh, care deja au fost diagno- diagnosticate. S-ar putea să avem cifre de trei ori mai mari. Din păcate, în Italia uh, avem uh, mai bine de 100 de morți. Și dacă pornim de la principiul că, slavă Domnului, acest virus nu este atât de uh, ucigător, uh, Conform experților, 0,5% uh, se îmbolnăvesc sau, mă rog, contactează uh, deci cei care se îmbolnăvesc uh, mor în proporție de 0,5%. Deci 100 de morți pentru 20.000 de cazuri din Italia. Deci trebuie să facem calculele. În Germania, nu se fac rapoarte uh, oficiale corecte, mm, nu putem să testăm fiecare caz, Au vorbit de 200 de uh, cazuri, dar nu e corect. Deci, um, e foarte greu să îi testez pe, tot, pe, pe toți cei care, uh, care uh, strănută Uh, dar ar și pentru testarea celor care au probleme pulmonare, pentru că COVID-19 nu creează strănut, uh, dar uh, generează probleme la plămâni. Problema este gravă, dar răspândirea bolii nu poate fi oprită și, um, sigur, eu nu sunt, vreau să fim uh, alarmist, uh, dar uh, domnul Sasoli părea puțin, puțin alarmat, dar eu nu cred că neapărat trebuie să facem tot ce trebuie, de exemplu, să organizăm toate evenimentele. Nu sunt alarmist din fire, dar, de exemplu, Uh, organizarea reuniunii de ieri cu Greta Thunberg a fost la, limină, la limită. Deci ar trebui să ne gândim să dacă organizăm uh, astfel de evenimente la Parlamentul European. Uh, dacă va avea loc plenul săptămâna viitoare, se discută încă, n-aș vrea să fiu în locul celor care iau decizii, dar dacă cineva e diagnosticat în, la Strasburg săptămâna viitoare, atunci ar trebui să avem un plan uh, B pentru a ne asigura că uh, colaboratorii noștri uh, să nu fie separați uh, de familie, deci să-și facă carantina acasă și nu la Strasburg. Închipuiți-vă dacă Ursula von der Leyen uh, contactează virusul în uh, uh, Italia și ajunge în uh, carantină, atunci ar, ar fi mai bine să intre în carantină la Bruxelles ca să-și poată duce activitatea în continuare. Știu că nu am timp uh, la dispoziție, domnul președinte are dreptate, dar ca să trag concluziile, avem nevoie de mai multă Europa atunci când ne coordonăm. Deciziile nu trebuie să se uh, îndepărteze una de alta, da, știu că Comisia are posibilități juridice limitate, dar cred că din punct de vedere politic trebuie să avem o acțiune coordonată, să dăm, uh, uh, facem împreună muncă de consiliere. De asemenea, trebuie să ne ocupăm și de uh, achiziționarea de echipamente de protecție, dar și pentru găsirea unui vaccin aș dori, dacă se poate, împreună să depunem eforturi. Aș putea foarte multe, dar știu că timpul ne presează și deci mă opresc aici. Okay, so, uh, please... Mulțumesc. Vă rog să vă limitați la competențele ENVI. Nu discutăm uh, de unde va avea loc plenara săptămâna viitoare, în primul rând, și dacă ați putea să respecta timpul uh, necesar pentru a permite tuturor colegilor să vorbească. Îi dăm cuvântul Iutei uh, numele socialiștilor acum. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc uh, Comisiei și mulțumesc uh, doamnei doctor Ramon de la ECD pentru această prezentare excelentă. Într-adevăr, este foarte important să fim uh, informați în timp real și să facem ce putem noi la Parlamentul European pentru a ne asigura că suntem informați în legătură cu ce se întâmplă și să facem tot ce putem pentru a ne asigura că ministrii de sănătate se vor comporta adecvat și vor uh, face tot ce pot pentru a preîntâmpina infectarea. Și în, situa- în uh, situațiile de scenariu catastrofă, dacă uh, oamenii sunt infectați, atunci să avem uh, sisteme de sănătate care uh, ia măsurile necesare și face ce trebuie. Și în ce privește autoizolarea și carantina, trebuie să funcționeze bine. Bine, totul trebuie să facă în mod proporționat. E mai bine ca dacă Uh, te uh, îmbolnăvește coronavirus, uh, e mai bine să fii acasă, dar bineînțeles că în carantină ar fi bine să nu te întâlnești cu oameni. Și pe lângă cele spuse de către cu familia, în legătură cu cele spuse de către Peter, în legătură cu durata perioadei de incubație. La început era vorba de două săptămâni, acum a fost prelungită. Am înțeles că nu este foarte clar. Dar, în același timp, cred că ar fi mai bine uh, să spunem că domnește incertitudinea, să spunem sus și tare. Și știu că Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor a încercat să facă acest lucru, dar știu că există și alți experți uh, sanitari care vorbesc în mass media și care răspândesc tot felul de mesaje neclare și e mare păcat. Deci eu cred că e mai bine să spui că nu știi ce, deci nu ești sigur de ce spui, uh, decât să pretinzi că ești un expert și, că, și să spui tot felul de inepții. Apoi, uh, o ultimă observație în legătură cu oprirea răspândirii. Eu mi-aș dori ca oamenii din Europa să simtă că facem ce putem pentru a pune capăt răspândirii acestei uh, epidemii. Deci nu doar că tratăm bolnavii, ci și că încercăm să preîntâmpinăm. Deci dacă vrem să, ev- uh, să evităm panica, atunci să arătăm că sănătatea este tema predominantă pentru noi. Uh, se iau măsuri, de exemplu, să închid școlile. Poate că toate aceste măsuri nu sunt neapărat uh, necesare. Deci am dori să beneficiem de consiliere. Care ar fi măsurile de preîntâmpinare pe care le-am putea implementa pentru a evita răspândirea? Știu, domnule președinte, că trebuie să mă opresc. Uh, un, prin unele măsuri s-ar putea să uh, creștem și mai mult riscul, pentru că oamenii se întâlnesc uh, în altă parte decât la locul de muncă, de exemplu. Deci cum putem să aplicăm măsuri pentru a reduce răspândirea? Mulțumesc! Domnul Ștefănuță de la Riniu. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, a fost foarte utilă Uh, știu că centrul dumneavoastră nu se ocupă de, de acest subiect, însă eram, eram uh, interesat să știu și ce, ce mm, uh, gânduri strategice are, are Comisia Europeană în privința rezervelor de echipamente și rezervelor de medicamente în cazul în care tot mai multe lipsuri se vor constata la nivelul statelor membre. Nu putem să riscăm să cădem într-o politică a beggar thy neighbor, în care fiecare ține pentru el, uh, Uh, și în care fiecare își calculează doar propriile nevoi și îmi doresc să știu cum stăm cu planul B în caz că anumite rezerve strategice se vor termina în anumite state membre, anumite granițe poate se vor închide și uh, ce, ce gânduri avem ca Uniune pentru a asigura acest plan B viabil. Și o, o întrebare uh, Uh, secundară. Pur și simplu nu am reținut num uh, numele acelui app uh, de, pe care îl menționați și dacă cuprinde date relative la toate statele membre. Mulțumesc. Thank you for uh, ID we have Madame Tardino. Mulțumesc doamna Tardino de la ID. Si, grazie, Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit despre Italia, despre situația contagiunii în Italia. Italia este una din acele țări în care în mod transparent sunt transmise informații reale în legătură cu situația contagiunii în momentul de, ast- de astăzi. Însă mă gândesc că poate în alte state membre nu s-a procedat la fel de transparent cu informațiile și asta chiar poate afecta <laughs> situația. Mă gândesc la gestionarea psihozei, mă gândesc și la mm, efectele economice. Noi am prezentat o întrebare deoarece de mai multe zile deja au fost foarte multe solicitări din partea lanțurilor de distribuție care cer niște certificări suplimentare asupra mărfurilor care provin din Italia, fără să se bazeze pe nimic științific. Mulți uh, uh, speculanți cer acum o așa numită etichetă coronavirus free. E ceva care nu e deloc justificat, e chiar o barieră în ceea ce privește circulația liberă a mărfilor și este, iată, lovit uh, sectorul agroalimentar uh, din Italia asociațiile de categorie au spus că există deci aceste practici. Practic, acest sector fundamental din economia noastră are de suferit acum. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră știți că există astfel de practici care nu sunt deloc legitime și care ar trebui să fie intolerabile. Deci de ce să cer o certificare suplimentară produselor din Italia? Cum combatem astfel de comportamente care uh, încalcă principiul liberei circulații? Sunt niște uh, încercări de a bloca exporturile din Italia. EFSA a confirmat că transmiterea acestui uh, virus e pe calea aeriană, deci nu există niciun temei științific pentru a afirma că se poate face uh, contagiunea și prin hrană. Vă mulțumesc! Uh, Paulus Doamna Paulus, în numele verzilor. Mulțumesc pentru punctul de informare și mulțumesc și pentru măsurile pe care statele membre ar trebui să le adopte. Sunt de acord cu Peter Lise. Probabil că avem de-a face cu un număr mult, mult mai mare, care nu au fost raportate, pentru că oamenii nu au simptome, nu se simt foarte rău și deci că până la urmă nici nu merg la medic și știm că în cazul copiilor uh, sunt asimptomatici sau în orice caz nu prezintă simptome uh, ca și când ar fi bolnav de o boală gra gravă. Deci și eu cred că avem uh, un număr mult mai mare de cazuri decât cele raportate oficial. Dar nu sunt de acord Peter Lise care spune că dacă îi testăm doar pe cei cu probleme la plămâni, înseamnă că nu îi testăm pe cei care sunt purtători ai, ai virusului. Pentru că virusul, virologii spun că virus, există particule care se află în faringe și care sunt contagioase deja Uh, nu sunt prezente în uh, plămâni. Deci uh, oamenii nu prezintă simptome legate de o boală pulmonară, dar sunt deja contaminați și pot transmite virusul respectiv. SRAS, SARS-ul era o altă situație, deci deveneai contagios doar, contagios doar când aveai probleme la plămâni. Aș dori să știu dacă există măsuri speciale pentru grupurile vulnerabile. Mă gândesc, de exemplu, la persoanele care trăiesc singure, pe care nu le vizitează nimeni uh, și nu verifică dacă au uh, simptome. Ce se întâmplă cu oamenii străzii și care probabil că vor contracta mai repede boala pentru că se întâlnesc zilnic cu mai mulți oameni și care nu trăiesc în condiții de igienă adecvate. Ce se întâmplă cu persoanele care sunt care locuiesc în uh, spații foarte mici. Mă gândesc la Lesbos, la centrul de la Moria, care era prevăzut pentru 3.000 de persoane și știm că sunt acum mai bine de 10.000 de persoane acolo, dintre care 7.000 sunt copii. Ce se întâmplă cu aceste persoane? S-a gândit cineva la ele, pentru că virusul acolo s-ar putea răspândi foarte repede. Mulțumesc, doamna Cocinșca, numele uh, ECR, care este și persoana de contact pentru, grup, pentru Centrul de Prevenire a Bolilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Articolul 168 a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene stipulează faptul că statele membre sunt cele care sunt competente pentru organizarea sistemelor de sănătate. Și eu cred că trebuie ca statele membre să fie să-și pregătească planurile de acțiune, să-și definească capacitățile și să uh, își sporească potențialul de activități medicale în spitale uh, dacă infecția se declară. Deci este foarte important ca statele membre să fie pregătite uh, pentru fazele următoare. Uh, în uh, scenariile de risc uh, publicate de către CDE, uh, statele membre trebuie să se pregătească mai ales pentru scenariul 4, un scenariu în care sistemele de sănătate sunt depășite datorită cererilor de asistență medicală. mai ales dacă nu avem teste de diagnosticare pe piață. Uh, asistăm la o penurie și de medicamente în Europa și această situație poate să fie agravată tocmai datorită acestei epidemiei COVID-19. Iată și întrebarea mea conform Comisiei, Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu o uh, problemă reală, astfel încât uh, să avem uh, la o penurie totală în, de medicamente în farmacii. Ce va face Comisia pentru a asigura că lanțul de distribuire este asigurat dacă epidemia continuă în Europa? Și aș dori să știu dacă Comisia va pregăti planuri pentru a combate uh, concurența denaturală și accesul la medicamente pentru ca nimeni să nu fie exclus. Mulțumesc! acum de la GUE. Mulțumesc! Deja uh se iau foarte multe măsuri pentru a limita extinderea acestei boli, însă, din păcate, cred eu că nu prea se acordă suficient atenție prevenției, uh, împiedicării altor focare. gândesc la Ebola, la gripă, la SARS, mă gândesc la alte boli care pot fi cauzate sau pot uh, fi cauzate de animale, de exemplu, de lilieci, de ovine și așa mai departe acest coronavirus uh, a fost un virus care a afectat întâi animalele. Deci întâi s-a răspândit în rândul animalelor, după care a trecut la om. Interacțiunile noastre cu animalele, uh, bineînțeles că sporesc riscul de răspândire uh, a unor astfel de virus. Deci aici eu cred că ar trebui să ne concentrăm mult pe munca de prevenție, să interzicem complet, de exemplu, uh, consumul de animale sălbatice, de carne de animale sălbatice. Poate că spuneți că nu e momentul să discutăm asta, dar s-a mai discutat și de asta când a fost vorba de SAR sau de MERS. Deci eu cred că e momentul ca în sfârșit să uh, nu uităm și acest aspect atât de important al prevenției. Și acum, am văzut că în China s-a interzis comerțul cu animale sălbatice, s am văzut imagini cu câini care în continuare sunt uh, uh, consumați, practic, să mâncați. Deci nu le-ați putea spune omologilor chinezi că ar trebui să-și asume responsabilitatea. Doamna McGuinness, vă mulțumesc pentru prezentarea foarte importantă. Eu aș avea două întrebări. Mă interesează foarte mult ce cred colegii noștri de la Centrul European de Prevenție și Control al Bolilor. Uh, patru scenarii de la 1 la 4. În primul rând, cum evităm să ajungem la scenariul 4? Sau la acea gravitate? Sau e inevitabil să ajungem acolo și acum nu avem decât timpul ca să ne pregătim pentru acel scenariu 4? Asta nu mi-a fost mie foarte clar. Și în al doilea rând, sursa. S-au făcut tot felul de speculații, însă nu am auzit nimic clar de ce a izbucnit această boală. În Irlanda avem un focar cu persoane care s-au întors din Italia, una dintre aceste persoane <laughs> lucra la urgențe într-un spital. Deci vă dați seama cât de dificilă e această chestiune a testării, a răspândirii. Nu vreau să fiu panicant, însă și în California tocmai au anunțat o situație de urgență. Deci e o problemă chiar globală. Cred că e, acum uh, politicienii și-au dat suficient cu părerea. E rândul experților să intervină și să avem o dezbatere uh, călăuzită de dumneavoastră, de expertița dumneavoastră. Mulțumesc, Hodaru are cuvântul acum. Domnule președinte, uh, eu sunt medic, medic de urgență Iași, România, Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu și remarc că este doar o chestiune de timp până când va fi declarată pandemia. Practic, suntem pe o situație care evoluează. Este o transmisie similară oricărei viroze. Mă uit că în Europa, în doar 3 săptămâni, raportați de 10 ori mai multe cazuri și că numărul de cazuri în spațiul din afara Chinei se dublează odată la 5 zile. Așa că pe acele scenarii pe care ne le-ați arătat până acum, vreau să știu și eu și vreau ca viața fiecărui cetățean din Europa să fie protejată. Măsurile de prevenție am înțeles că sunt extrem de importante și încercăm să le punem în practică în fiecare zi. Vă gândiți să introduceți măsuri unitare de prevenție la nivel european? în al doilea rând vorbim despre evitarea aglomerațiilor pentru că se pare că la ora actuală este cel mai important factor care transmite boala iar transportul în comun transportul pe cale aeriană funcționarea școlilor este iar un factor de risc și ne uităm că în china unde s au introdus măsuri de carantină sau în japonia unde aceste măsuri aplicate epidemia tinde să se limiteze. în al treilea rând și este o întrebare personală pentru că v am zis sunt medic de urgență și chiar ne interesează acest lucru dacă ajungem în scenariul patru de epidemie nu, nu gravitatea cazurilor acestui virus ne-a speriat până acum. Nu gravitatea, ci contagiozitatea. Sunt foarte multe cazuri. V-ați gândit că la sistemele de sănătate inegale din punctul de vedere al uh, vulnerabilității este nevoie de măsuri nu neapărat la nivelul fiecărei țări, ci măsuri trans europene pentru a suplea aceste situații de risc, pentru că mă gândesc că vor apărea, și așa ne spuneți, că vor putea să apară și astfel de situații în care capacitățile medicale ale unei țări vor fi depășite. Și nu în ultimul rând, în al cincilea rând, noi astăzi am reușit în IEMI să modificăm acel mecanism european de protecție civilă și să introducem acea rezervă europeană de medicamente și materiale sanitare. Dar mă interesează și pe mine care este situația în acest moment și dacă o eventuală evoluție spre scenariul patru este controlabilă în acest moment din punct punctul de vedere al resurselor medicale. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, for EPP, Mr. Domnul Polciac, acum de la PP, are cuvântul. Děkuji, pane předsedo. Eh, já budu... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint și vă voi lansa și eu același apel ca și alții. Haideți să fim atenți, însă să nu intrăm în panică. Aș avea două întrebări pentru uh, domnul doctor. În primul rând, transparența și credibilitatea datelor care ne parvin din China. Am mai discutat despre asta. Ar trebui să fim foarte atenți, să fim precauți în ceea ce privește încrederea pe care trebuie să le acordăm acelor cifre. Să nu uităm că se pot schimba cifrele dramatic de la o zi la alta, în ceea ce privește China. Și mai e și chestiunea Uh, fiabilității datelor europene, informațiilor cu privire la situațiile din cazurile din Europa. În al doilea rând, um, se a spus că în uh, SUA poate că au uh, um, au găsit un medicament care să funcționeze. Un alt lucru, măștile de protecție. Uh, care sunt atât de importante pentru uh, personalul medical. În Republica Cehă, din câte știu eu, s-a introdus o interdicție de export a unor astfel de medicamente. Eu cred că e nevoie de alte măsuri uh, similare. Dacă nu, eu cred că ar trebui de asemenea să facem ceea ce ne spunea domnul Lize. Sí, grazie, Doamna Moretti, mulțumesc, domnule președinte. Și eu le mulțumesc tuturor celor care se ocupă de acest um, de, acest, de situație. Da, e clar că suntem cu toți îngrijorați, uh, bineînțeles că ne cuprinde și panica când ne gândim uh, la ce se întâmplă, cetățenii noștri, concetățenii noștri uh, se simt cuprinși de panică. E omenesc să facă asta, însă politica trebuie să continue, politicienii trebuie să-și facă treaba bazându-se pe fapte și pe date științifice, așa cum au spus și oaspeții noștri. Doamna von der Leyen a spus că se va înființa un task force, un grup de lucru și că începând cu data de 13 februarie, Uniunea Europeană s-a pus pe treabă. Eu ar spune că s-a pus pe treabă cam târziu, din păcate deoarece veștile pe care le aveam noi circulau deja de luni de zile în legătură cu acest virus. Deci, din păcate, eu care sunt o pro-europeană și o apărătoare a Uniunii Europene, îmi pare rău să spun că am intervenit prea târziu. <laughs> Și, prin urmare, acum trebuie să lucrăm mai mult și mai rapid Spun asta deoarece resursele care au fost puse la dispoziție, 252 milioane pentru prevenție, deci nu știu, credeți că sunt suficienți acești bani? Nu ar trebui crescută suma? Și ce rămâne, cum rămâne cu cercetarea pentru a găsi un vaccin? 20 de milioane au fost uh, acordate pentru această cercetare. Credeți că e suficient? Nu ar trebui să avem mai mulți bani pentru cercetarea care este fundamentală și din acest punct de vedere. Acum, ca să nu mai vorbim despre resursele pe care Uniunea Europeană le va, va trebui să le uh, deblocheze pentru economie, deoarece țări precum uh, Franța, Italia, Germania au mult de suferit în ceea ce privește sectorul de producție. Acum, în ceea ce privește Italia, eu sunt italiancă și sunt mândră de modul în care ministrul nostru Speranța a gestionat această urgență. Însă, Italia a făcut ceea ce alte țări n-au făcut și Peter Lise are dreptate. Sunt mult mai multe cazuri de care habar nu avem noi în Uniunea Europeană. În Italia sunt atât de multe cazuri, deoarece au fost foarte multe controle. Am făcut milioane de controle. În alte toate s-au făcut doar câteva sute de controle. Deci problema e că uh, virusul se răspândește atât de rapid încât toate statele sunt implicate. Deci ar trebui să spunem un lucru clar și răspicat. Fie întreprindem cu toți aceleași acțiuni și aici Uniunea Europeană trebuie să fie cea care să coordoneze totul. Atunci nu are rost ca într-o țară să faci nu știu ce acțiuni și în alta să nu faci nimic. Deci oamenii oricum circulă dintr-o țară în altă și virusul se răspândește rapid. Închei spunând că această comisie are competența de a da indicații și pentru următoarea plenară. Noi ne ocupăm și de sănătate publică, domnule președinte, și să transporți acum mii de persoane, peste 5.000 de persoane la Strasburg, cred eu că e un risc pe care nu prea cred eu că ne-l permitem acum. Mulțumesc! Thank you, so no... Mulțumesc! Conferința președinților tocmai și-a luat decizia. Doamna Rondinelli, de la neînscriși. Grație, președinte. Mulțumesc. Și eu sunt italiancă și nu pot decât să exprim îngrijorarea noastră a tuturor și a întregii Europe în legătură cu acest virus, care iar, iată, este um, caracterizat de o contagiune foarte mare și un număr foarte mare de persoane asimptomatice. Da, salut ceea ce a făcut Comisia, dar aș vrea să evidențiez un element care mă îngrijorează foarte mult. În realitate, noi asistăm, de fapt, la o lipsă de coordonare între statele membre în fața acestei urgente, urgențe. Suntem conștienți cu toții că sănătatea, bineînțeles, uh, uh, e o competență națională cu multă subsidiaritate. Trebuie să-i permitem fiecărui stat membru să ofere servicii suplimentare pentru a-i proteja pe toți cetățenii. Însă, din păcate, astăzi vedem cum nu se iau nici măcar niște măsuri minime comune între statele membre, tocmai pentru a pune capăt uh, răspândirii acestei epidemii și pentru a evita să ajungă o pandemie, uh, așa cum a avertizat și Organizația Mondială a Sănătății. Eu aș avea două întrebări și două solicitări, probabil. În primul rând, schimbul de informații și de bune practici între statele membre e Uh, insuficient, din păcate, acum. Așa cum s-a spus înainte, în Italia s-au făcut 30.000 de controle și conform datelor actuale avem 3.089 de persoane uh, contagiate. Însă, noi avem aceste informații atât pentru oamenii care au simptome și pentru cei care nu prezintă simptome în timp ce în alte țări avem informații oficiale doar cu privire la persoanele care prezintă simptome. Prin urmare, schimbul de informații, da, e bun, însă ar trebui să știm și ce informații schimbăm. Deoarece, alminter, măsurile pe care Parlamentul și Comisia vor trebui să le ia nu vor fi suficiente. O altă solicitare pe care o am. Trebuie să lansăm un protocol comun la nivel european pentru a ști care sunt exact toate cazurile de contagiu din toate statele, deci cifre reale, să prevedem măsuri pentru a, obține, a opri contagiunea și pentru a vedea cum gestionăm atât urgența contagiunii cât și urgența sanitară. Deci, din acest punct de vedere, e nevoie și de resurse suplimentare, asta e clar, pentru a face față acestei situații de urgență dar și pentru a combate și un alt lucru, cred eu, <laughs> un lucru uh, pe care, din păcate, trebuie să-l spun, recesiunea, care mai mult ca sigur va fi cauzată de acest virus. Deci Uniunea Europeană va trebui să-și asume această responsabilitate și să prevadă deja de pe acum măsuri economice compensatorii adecvate. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul uh, președinte. Acum îi voi da cuvântul Centrul European de Prevenție și Control Bolilor de la ICDC de la Stockholm. Avem încă servicii de interpretare timp de 5-7 minute. Avem o mică întârziere aproape, deci vă mulțumesc. Acum ECDC. Yeah, thank you very much for, for... Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări multe din întrebările și comentariile legate de cifre și discrepanțele potențiale dintre acestea. Noi primim rapoarte noi în mod continuu, deci o situație care evoluează foarte rapid. Și nu e de mirare că există mici diferențe. Însă aceste diferențe mici uh, nu ar trebui să fie principala noastră sursă de îngrijorare. Ceea ce s-a spus, și anume că numărul total de cazuri e mai mare decât cele raportare, e valabil în cazul coronavirus ca și în cazul altor boli, mai ales în privința acelor boli uh, care prezintă simptome foarte Uh, reduse și cei afectați nu merg la, la, la medic. Avem un protocol de supraveghere de la sfârșitul lunii ianuarie. Deci protocolul pentru raportarea cazurilor există, repet, câteva săptămâni și îl adaptăm împreună cu colegii din statele membre în mod continuu. S-a mai menționat de asemenea că persoanele fără simptome pot transmite boala. Nu avem dovezi în această privință, însă știm că și cei care au simptome ușoare pot transmite boala. Au existat cazuri în care s-a crezut că o persoană era de fapt asimptomatică, dar de fapt prezenta niște simptome foarte, foarte reduse. Discutăm în ceea ce privește controlul și monitorizarea, discutăm, bineînțeles, cu autoritățile din statele membre pentru a uh, crește numărul de persoane testate și pentru a folosi același sistem pe care l-au statele membre pentru supravegherea gripei, deci să se folosească același sistem de mm, supraveghere a gripei și în acest caz. Deci, în, ultimele, în următoarele zile și săptămâni vom obține acest lucru. Acum, referitor la cele patru scenarii, cinci de fapt, și dacă putem evita să ajungem la scenariul numărul 4. Eu nu sunt sigură că vom evita asta de fiecare dată, însă toate eforturile care sunt făcute acum de către autoritățile de sănătate la nivel național și regional, deci toate aceste eforturi merg în această direcție de, pentru a detecta cazurile cât mai din timp pentru a, a lua măsurile de rigoare, pentru măcar a încetini răspândirea ulterioară a virusului. și pentru a ne asigura că nu vom avea o, o, o creștere uh, subită a numărului de cazuri, ci că vom avea un număr constant. Acum, referitor la acea aplicație, se numește ECDC Threat Report. ECDC Threat Report. Și acolo se dau cifre, deci zilnice sunt um, compilațiile acestor cifre. Acum, referitor la categoriile de populație vulnerabile, da, uh, e ceva despre care discutăm. Și de fiecare dată când există un număr mare de persoane comasate sau prezente în același loc, riscul, bineînțeles, de răspândirea virusului uh, crește. Situația cu refugiații uh, e și ea în plină evoluție, deci va trebui să urmărim lucrurile îndeaproape. Și, în ultimul rând, cred că ar trebui să fim foarte atenți și să nu facem acea extrapolare de la numărul de decese și la numărul real de cazuri. Să face un modelaj rata definitivă de fatalitate, deci numărul de persoane îmbolnăvite care mor, variază în funcție de categoriile de populație și uh, depinde și de faza uh, de răspândire a bolii respective. Asta am văzut-o și în China. Decesele arătau altfel la început, la mijloc și spre sfârșit. Deci va trebui, trebuie să fim foarte uh, atenți atunci când uh, extrapolăm aceste cifre, însă e clar că, bineînțeles, există mai multe cazuri decât cele raportate. Vă mulțumim foarte mult! Acum două minute pentru reprezentantul de la DG Sante. Doar câteva lucruri, deoarece nu mai este timp. Consiliul de Miniștri de mâine de deci, se va concentra mai degrabă pe ce trebuie făcut în continuare, nu pe ce s-a întâmplat deja. De consolidarea sistemelor de sănătate pentru ce uh, s-ar putea să urmeze. Deci noi încercăm să identificăm acum care sunt nevoile statelor membre, mai ales în ceea ce privește echipamentele, dar și în ceea ce privește mobilizarea sistemelor de sănătate. Acum, referitor la certificarea bunurilor exportate din Italia, vă voi transmite informații în scris. Noi deocamdată n-am auzit nimic, cum că statele membre ar fi luat vreo măsură suplimentară cu privire la bunurile provenind din Italia. Acum, referitor la migranți, da, Uh, vom încerca să ne mobilizăm cu statele membre și cu toți partenerii implicați pentru a ne concentra pe grupurile vulnerabile și atât în hotspot-uri cât și în general cu privire la migrație pentru a identifica foarte rapid cazurile de contagiune. Mai mulți eurodeputați au întrebat despre politica de medicamente. Avem aici problema lanțului de aprovizionare din cauza uh, ceea ce se întâmplă în China, acum și India uh, a intervenit, uh, a făcut acea declarație cu privire la ingrediente, la substanțele active. Deci va trebui să colaborăm de aproape cu industria farmaceutică pentru a urmări situația și pentru a vedea dacă s-ar putea să apară probleme legate de siguranța aprovizionării pe teritoriul Uniunii Europene. Acum, elaborarea de noi medicamente, cercetarea făcută. Comisia a investit 100 de milioane de euro în 3 săptămâni pentru dezvoltarea și cercetarea de noi produse și tratamente farmaceutice tocmai s-a încheiat un, un apel de ofertă pentru noi produse farmaceutice. Acum alte întrebări. Echipamentul de protecție personală. Comisia a lansat o ofertă de licitație. 20 de state membre împreună cu Comisia vor încerca să obțină uh, aceste produse. Și există și alte state care fac achiziții publice la nivel național. Acum, interdicțiile de călătorie. Repet ce am spus mai înainte. OMS, uh, a recomandat uh, să nu se ia interdicții de călătorie, deoarece sunt ineficiente și disproporționate. Nu la frontieră controlezi infecțiile cel mai bine. Asta e politica actuală, care va fi, bineînțeles, uh, urmărită îndeaproape. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Mulțumesc uh, doamnei director de la Stockholm. Mă tem că, din păcate, <laughs> mă tem că vom avea din nou ocazia să discutăm despre acest virus. Vom avea și o reuniune cu șile închise cu coordonatorii, cu uh, doamna comisar. Deci ne vedem din nou pe 18-19 martie.